Um, Bună ziua, dragi colegi! V-aș propune să începem. Ar trebui să așteptăm întâi să vină colegii care ar trebui să intervină, dar cred că am așteptat un pic și putem începe. Ați văzut care este ordinea de zi. La punctele 6 și 7 acestea au fost inversate. Avem și comisia aici prezentă. Și v-aș propune acum să inversăm și punctele 5 și 4, pentru că domnul Benifei, care este raportorul nostru la punctul 4, încă nu a venit. Și voi începe anunțând ca întotdeauna că această ședință este transmisă pe internet. Puteți utiliza și aplicația e-meeting pe tabletă, pe laptopul dumneavoastră. Avem și documentul informativ, acel newsletter pe care îl puteți citi și vă voi cere de asemenea până la sfârșitul ședinței să fim de acord cu adoptarea procesului verbal din 8 octombrie. Dacă nu sunt comentarii până atunci, se consideră adoptat. Trecem, prin urmare, la punctul 5 de pe ordinea de zi. Punctul 5 care se referă la prevenirea diseminării conținutului cu caracter terorist online. După cum știți, Comisia LIBE este comisia competentă, CULT este o comisie asociată și IMCO trebuie să dea un aviz în conformitate cu regula 56+. Plus. Pe 17 octombrie a avut loc un trialog. Comisia propune să se țină cont de conținutul cu caracter terorist de pe uh, web și să se asigure că aceleași obligații sunt uh, impuse în mod uniform în întreaga Uniune. IMCO acordă o deosebită importanță acestui dosar și insistă să se asigure și coerența cu prevederile din directiva e-commerce, mai ales în ceea ce privește regimul de responsabilitate și interdicția monitorizării cu caracter general. Al doilea trialog va avea loc pe 20 noiembrie și acum am să dau cuvântul raportorului domnul Colaia. Vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să vă raportez ce s-a întâmplat după primul trialog la acest raport, care a avut loc pe 17 octombrie. Această primă întâlnire se referea doar la un schimb de opinii între instituții pentru a începe propriu-zis negocierile în cadrul trialogului. Președinția a prezentat uh, principalele uh, elemente ale abordării generale a Consiliului și aceasta a făcut să se vadă clar diferențele principale între Consiliu și Um, Parlament, și anume măsurile proactive, referirile și așa mai departe. Noi am insistat să avem niște măsuri specifice pentru a evita obligații legale, pentru a utiliza tehnologiile automate în mod proactiv. Statele membre și Consiliul, în schimb, doresc să le mențină. Din fericire, echipa de negociere a Parlamentului este unită și refuză să se aplice astfel de uh, măsuri, blocând uh, utilizarea lor pentru cercetare și jurnalism. Parlamentul de asemenea are o poziție puternică, arătând că măsurile în ceea ce privește furnizorii de conținut nu ar trebui să ducă la niște obligații de monitorizare a conținutului. Totuși, Comisia și statele membre ar dori să ajungă la un sistem care să facă posibil acest lucru în anumite cazuri specifice. Referirile care permit companiilor să analizeze un conținut potențial terorist în anumite condiții și fără analiza unei autorități competente este de asemenea un element extrem de important pentru Consiliu. În sfârșit, în ceea ce privește jurisdicția pentru ordinele de înlăturare de pe net, statele membre consideră că trebuie să-și protejeze interesele de securitate și să poată da ordine de retragere de pe net în ceea ce privește uh, stabilirea furnizorului de serviciu. Președinția, susținută de comisie, a arătat că este foarte angajată pentru a ajunge la un acord înainte de sfârșitul anului iar din punctul meu de vedere este important, cred, să analizăm împreună cu atenție detaliile acestei legislații și nu să nu ne grăbim prea mult. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Colaia! Nu vom avea o dezbatere la acest raport, aș vrea să adaug, și ne veți informa în legătură cu următoarele etape. Al doilea trialog va avea loc, după cum am spus, pe 20 noiembrie. Ne putem întoarce acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Avem programat uh, un feedback la un alt dosar care se află de asemenea în negocieri în cadrul uh, trialogului. E vorba de programul pentru piață unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv uh, IMM-urile și statistici europene. IMCO este comisia principală. Sunt convinsă că știți foarte bine care este contextul. Am să dau cuvântul imediat domnului Benifei, care este raportorul nostru, pentru a raporta ce s-a întâmplat la primul trialog. Domnule Benifei, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Îmi pare rău, în primul rând îmi cer scuze pentru uh, vocea nu prea plăcută, dar sper să reușiți să înțelegeți totuși ce am să vă spun. În urma confirmării de către Comisie pe 8 octombrie a mandatului de negociere am avut uh, un uh, prim uh, trialog pe 23 octombrie. Pozițiile instituțiilor au fost abordate, ținând cont de fondul acestui dosar iar ieri am vorbit despre primele aspecte tehnice. Am lucrat foarte bine în cadrul trialogului pe mai multe puncte și, după cum știți, provocarea principală pentru acest program pentru piața unică este aspectul orizontal, incluzând aici competitivitatea, acțiuni pentru controlul piețelor și protecția consumatorilor, precum și protecția IMM-urilor. Am uh, reluat practic lucrările de la COSME în ceea ce privește aspectul uman și pregătirea unor statistici la nivel european. Cinci comisii parlamentare sunt implicate și a fost destul de greu să ajungem la o structură coordonată pentru a avea o poziție unită în fața Consiliului. Și tocmai de aceea mă bucur să vă confirm că am lucrat foarte bine și am avut o înțelegere bună între colegii de la celelalte comisii. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră de la celelalte grupuri pentru spiritul de deschidere încredere de care au dat dovadă încă de la început. Și aș vrea să mulțumesc în special Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă președintă, pentru susținerea de care ne-ați dat dovadă. Ne-ați susținut de-a lungul lucrărilor și am reușit să avem o atmosferă de lucru foarte bună pentru a susține rolul comisiei noastre prin consens. În program sunt multe elemente esențiale din punctul de vedere al Parlamentului. Am să vă spun care este pe scurt poziția noastră, după care vom putea adăuga niște obiective precise pentru supravegherea pieței cu o linie bugetară specifică Dorim să trecem de la 15,5 la peste 6 miliarde, și să dublăm resursele pentru programul COSME. Dorim să punem accentul pe protecția consumatorilor cei mai vulnerabili, pe durabilitate și pe diversele activități care să favorizeze uh, companiile mici, micro și IMM-urile. Așa cum am spus-o și în rezumat, uh, am prezentat și liniile noastre roșii. Am clarificat președinției finlandeze că nu putem să încheiem negocierile, mai ales asupra acestor teme, dacă nu avem indicații precise despre resurse, resursele alocate. Vom avea pe 18 noiembrie un al doilea trilog și s-ar putea să discutăm acolo și alte articole și dacă până la începutul lui decembrie Consiliul nu ia la cunoștință cifrele acestea, atunci în CFM-ul următor va trebui să blocăm discuția, așteptând clarificări ulterioare. Consiliul trebuie să mențină nivelul de ambiție pe care l-a propus Parlamentul nostru, având în vedere că este în interesul statelor membre să susțină hotărât ceea ce se cunoaște drept succesul poate cel mai mare al Uniunii Europene, adică piața internă. Fără resurse adecvate, toate obiectivele de care vorbeam înainte nu vor putea fi continuate cu uh, eficacitate. Deci, împreună cu dumneavoastră, bazându-mă pe raportorii din celelalte grupuri și pe raportorii din comisiile care sunt uh, cooptate pentru aviz, sper deci să avem cel mai, bun, cel mai bun rezultat posibil. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Benifei, pentru raportul dumneavoastră despre ceea ce s-a întâmplat. Sperăm să se întâmple cât se poate de bine. Ceea ce ne duce la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume punctul 7, 7 sesiune de control și evaluare legislativă și vreau să-l salut pe domnul Cozigu, care este director pentru transformare industrială și uh, Uh, lanțuri de valoare adăugată și avansată în DigiGrow. Aș vrea să mai subliniez încă o dată angajamentul nostru cu privire la controlul implementării legislației UE în domeniul directivei cu privire la echipamentele radio, pentru că nu e vorba aici numai de radio, desigur, ci de o paletă foarte largă de produse, cum ar fi TV, mobile, rutere, jucării inteligente și alte produse care sunt conectate la internet – și sunt inteligente. Această directivă este de aceea foarte importantă și este o parte foarte, foarte importantă din ecosistemul de reglementare al pieței unice digitale, care se află în competența comisiei noastre. Aceasta este a treia sesiune de um, evaluare pe care am organizat-o în comisia noastră. Am mai avut una în 2016 noiembrie și alta în noiembrie 2017. Și aș dori să vă amintesc că un, o notă către toți deputații cu informații de context a fost transmisă deputaților și este disponibilă în meeting documents, în documentele de reuniune. Iar acum vreau să-i dau cuvântul domnului Cozigu. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte. Îmi uh, este o mare bucurie să pot astăzi să vă prezint uh, o informa- informații cât se poate de extinse despre această directivă. Bineînțeles, eu nu știu ce va hotărâ comisia mai târziu, uh, pentru că activitatea este în desfășurare și nu încerc să vă fac eu uh, să anticipez ce se va hotărâ. Dar, în primul rând, uh, este vorba despre încărcătoarele comune, un lucru pe care îl cunoaștem de mult, încă din 2009. I-am, am convins Uh, industria să semneze un memorandum de înțelegere prin care fabricanții cădeau la un acord de a armoniza încărcătoarele care ajungeau pe piață din 2011. Iar uh, acest acord, pe bază de voluntariat, uh, s-a dovedit încă una de succes. La ora actuală, a fost uh, semnat pentru peste 30 de încărcătoare de pe piață și încet, încet uh, am ajuns uh, la convergența cu micro-USB-urile. Lucrurile merg mai departe și mai există evoluții. Iar um, Dat fiind succesul acestui memorandum de înțelegere, Comisia a încurajat industria să ajungă la un nou acord pe bază de voluntariat. Din păcate, în ciuda eforturilor uh, făcute, diversele proiecte de memorandumuri de înțelegere primite nu s-au ridicat la înălțimea ambițiilor noastre de politică și a obiectivelor noastre de politică. Interoperabilitate, de pildă, uniformitatea uh, funcției și prestației, uh, eliminarea fragmentării, reducerea deșeurilor electronice și oportunitatea tranziției. Acestea erau elementele uh, standardelor noastre, dar uh, nu au fost respectate de aceste proiecte de memorandum. Iată de ce am hotărât lansarea unei, uh, unei valori de impact pentru posibilitatea unei, în ceea ce privește posibilitatea unei propuneri legislative în ceea ce privește dispozitivele portabile dimensiuni mici și încărcătoarele. Acest studiu are un impact asupra consumatorului, asupra industriei, asupra mediului înconjurător uh, și trebuie să se pună accent pe inovație, fiindcă trebuie să ne asigurăm că aceste standarde viitoare duc la progres în continuare. Iată de ce încercăm în egală măsură să avem un al doilea acord pe bază de voluntariat, fiindcă noi considerăm că doar așa putem să ne asigurăm că nu va stagna inovația. Pentru că ne dorim acest lucru, bineînțeles, și într-un cadru reglementativ ne, ne dorim inovație. Acest studiu de evaluare a impactului va fi gata până la finalul anului, deci um, în următoarele câteva săptămâni și dacă uh, doriți, odată ce va fi finalizat acest studiu, vă voi putea da mai multe informații. Al doilea aspect se referă la protecția datelor cu caracter personal și, a, uh, și cu caracter privat a utilizatorului uh, inst, instalațiilor radio și a abonaților, precum și protecția împotriva fraudei. Aici uh, se desfășoară o muncă pregătitoare în uh, contextul directivei privind uh, echipamentele radio, echipamentele radio, conformitate cu articolul 3 al acestei directive. Și aici ni s-au semnalat probleme în ceea ce privește produsele wireless. Consumatorii și unele părți implicate și chiar unele state membre au făcut solicitări de a se lua măsuri în ceea ce privește aceste pro- probleme care vizează produsele pentru copii. Să vă dau un, uh, un exemplu. Uh, păpuși uh, care vorbesc sau ceasurile inteligente care se folosesc pentru a localiza copiii acestea, acestea sunt elementele unde au fost semnalate probleme și iată, aici am început uh, activitatea pentru soluționarea lor. Avem acest studiu de evaluare a impactului prin posibilitatea unui act delegat pentru a um, spori protecția datelor personale și a caracterului privat, precum și protecția împotriva fraudei în ceea ce privește uh, echipamentul radio conectat la internet uh, și prin wireless, de aceste ceasuri de pildă, despre care v-am vorbit. Avem o consultare publică care va avea, își va avea sfârșitul pe data de 15 al lunii în curs și sperăm să avem și evaluarea de impact până la finalul anului pentru a putea să adoptăm actul uh, delegat, dacă dorește Comisia, în uh, cursul acestui an. Dacă se hotărăște această direcție, bineînțeles, sau să încerc să mă asigur că actul uh, delegat viitor va respecta cadrul uh, existent în ceea ce privește protecția datelor și uh, directiva privind protecția electroni- uh, datelor caracter privat, datelor electronice cu caracter privat. Directiva privind echipamentul radio face referire la echipamente echipamente înainte, care uh, sunt uh, avute în vedere înainte de a ajunge pe piață. Aici sunt vizați fabricanții și, pe de altă parte, regulamentul privind protecția datelor, GDPR, stabilește reguli generale în ceea ce privește caracterul privat, care se aplică după uh, comercializarea, deci după plasarea pe piața a produsului. Și aici sunt vizați autoritățile, sunt vizate autoritățile de control. Trebuie ca aceste Uh, standarde, deci să fie coerente, dar nu se referă la aceeași, nu, nu vizează aceeași sferă. Um, produsele care nu sunt sigure trebuie retrase de pe piață în conformitate cu directiva privind echipamentele radio. Al treilea aspect se referă la um, uh, aplodările de softuri în echipamentele radio și aici avem uh, în conformitate cu articolul 33, uh, 3.3 uh, litera uh, I și articolul 4, activitatea pregătitoare a început. în Care este situația aici? Trebuie să se asigure conformitatea echipamentului radio și încărcarea softului în um, echipamentul radio în momentul în care există probleme, cu cât se încarcă mai multe, cu cât se abloadează mai multe uh, softuri, cu atât uh, există potențialul de mai multe probleme. Aici uh, avem aspecte legate de accesul la servicii de urgență și așa mai departe. În unele state, unele state membre și-au exprimat îngrijorări în ceea ce privește problemele și interferențele cu spectrul radio din cauza aploadării după comercializarea acestor softuri și pentru a preveni aploadarea softului, softurilor nesigure, care afectează negativ conformitatea echipamentelor. Ca și în cazurile anterioare, avem uh, studiul studiile valorii de impact, acesta a fost demarat, dacă se hotărăște uh, uh, dacă se hotărăște folosirea cadrului actual, atunci trebuie să ne asigurăm că toate standardele de securitate sunt respectate studiul va fi finalizat nu anul acesta, ci în al doilea semestru al anului viitor, dar atunci vom putea să avem un act uh, delegat. Asta pe scurt, iată cele trei aspecte unde ne desfășurăm activitatea și, bineînțeles, uh, că vă sunt la dispoziție pentru întrebări și, uh, pe măsură ce vor ieși rezultatele studiilor, pot să revin cu alte lămuriri. Mulțumesc foarte mult! Acum o să dau... Uh, cuvântul autorilor, uh, uh, coordonatorilor și o să încep de la PP cu doamna Tun. Mulțumesc, așa avem uh, energie după cafeaua de dimineață și după uh, micul dejun de lucru cu președintele, cu doamna președinte și uh, ați vorbit despre încărcătoarele comune, o să vorbesc și eu despre acest, acest lucru în, de, în, de la început. E clar că uh, Comisia a înregistrat progres aici, eh, fiindcă se dorea un acord eh, la nivelul producătorilor pentru a reduce numărul de, de încărcătoare, de modele de încărcătoare de pe piață, însă nu s-a redus la zero. Vreau să vă întreb dacă vă dați seama câte cabluri încărcătoare avem cu toții, avem cu toții prin sertare acasă sau prin uh, genți, prin uh, Uh, rucsaci și um, noi și milioane de cetățeni europeni. Mă întreb uh, dacă ținem cont și de reciclare, ce se întâmplă cu uh, aceste echipamente în ultima etapă a ciclului de viață și câte deșeuri s-au produs de la aceste echipamente în ultimii zeci de ani. Iar lucrurile nu s-au schimbat, fiindcă nu avem un singur încărcător, un singur model de încărcător pe piață. Ceea ce pentru mine este foarte important. Este foarte important să există un standard unic. Da, sigur, s-a a scăzut numărul uh, modelelor de încărcătoare, dar avem nevoie de unul singur, un singur model, pentru toate echipamentele radio, inclusiv telefoanele mobile, tablete, cititoare uh, de cărți electronice și așa mai departe. Și pentru dispozitivele electronice de dimensiuni mici și mijlocii. Și aici aș dori ca comisia să fie mai incisivă și să vă dați seama că noi avem aceste așteptări și mai departe decât actele delegate. Trebuie să facem mai mult. Comisia IMCO se uh, ocupă de consumatori și trebuie să îi facem pe consumator, să nu mai facem pe consumatori să vrească să cumpere atâtea cabluri și încărcătoare pe care după aceea să le arunce. Pentru că nu prea le folosesc. Așa a spus și, cum a spus și dumneavoastră și vreau și eu să subliniez acest lucru, este important pentru consumatori acest lucru, dar mai mult este o problemă ce ține de mediul înconjurător. Și îmi pare rău că vreau, vreau să citez acum un articol din uh, EU Observer, pe care l-am citit în această dimineață, care se numește uh, lobby-ul la, uh, la lobby-ul Apple la Uniunea în, uh, pe, la Uniunea Europeană pentru uh, întârzierea încărcătorului unic. Iată, s-au publicat documente recent care arată că au avut loc uh, 150 de schimburi de e-mail-uri, de întâlniri uh, arată că Apple face o campanie pentru a pune capăt uh, acestui proiect al încărcătorului unic, iar noi ne dorim să existe încărcătorul unic. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Tun! Domnul Agius are cuvântul acum. Bună dimineața! În primul rând uh, vreau să mulțumesc Comisiei pentru această inițiativă de standardizare a încărcătoarelor telefonelor mobile. După 10 ani de autoreglementare, după 10 ani de la memorandumul de înțelegere cu industria, totuși nu am găsit soluția potrivită. Avem cel puțin trei feluri de încărcătoare pe piață. În continuare, ave- marile industrii se opun, fiindcă ar însemna o pierdere de bani dacă ar exista modelul unic de încărcătoare. Pentru ei, încărcătoarele brevetate le aduc mai mulți bani. Deci a venit uh, vremea să existe o, să se ia măsuri la nivel european, atât uh, pentru consumatori, despre binele consumatorilor, pentru ca ei să nu mai fie obligați să, folos- să cumpere de fiecare dată când își cumpără un telefon mobil nou și un încărcător, nu? dar și din punct de vedere al mediului înconjurător, spre binele mediului înconjurător, fiindcă avem prea multe deșeuri electronice care trebuie reduse și acum, dacă am avea un singur model de încărcător, am uh, reușit să eliminăm o mare parte a deșeurilor electronice. Deci, sprijin întru totul uh, inițiativa Comisiei de Standardizare a încărcătoarelor uh, pe piață. Mulțumesc, domnule Agius. Doamna Schweinemacher de la Renew. Mulțumesc uh, și vreau să mulțumesc Comisiei pentru informarea făcută. Am câteva întrebări privind încărcătorul unic. Uh, pare un lucru mic, dar de fapt este foarte mare și foarte important. Stăteam de vorbă și cu colegul meu despre asta și spuneam că Pentru cetățenii europeni, asta este un rezultat concret al Uniunii Europene. Deja lucrurile durează de 10 ani, dar mă bucur totuși că am ajuns aici și că putem să ajungem la o schimbare. Vreau să vă întreb, când se alege un anumit tip de încărcător comun, deci model unic de standard, cum puteți asigura că inovarea nu va fi uh, stagnată? Cum, vă, cum ne putem asigura că pe viitor, uh, când vor apărea și alte încărcătoare, standardul va rămâne același? Adică încărcătorul unic va rămâne același. La ora actuală, această propunere este pe bază de voluntariat și vreau să vă întreb um, ce părere aveți despre eficacitatea directivei, dat fiind că este în continuare pe bază de voluntariat. Vă mulțumesc. Mulțumesc din partea verzilor, domnul Colmo. Oui, <clears throat> bonjour, merci. D'abord, merci. Bună ziua și mulțumesc în primul rând Comisiei pentru această prezentare și pentru că ne-ați dat elemente concrete și ne-ați arătat că e vorba aici de o anomalie. E vorba de o multiplicare a metodelor de schimbare a produselor electronice și s-au folosit deja câteva argumente de către ceilalți, nu are rost să mai uh, dezvolt și eu. Este evident că dacă avem un singur tip de încărcător pentru produsele obiective, așa cum este obiectivul nostru să se întâmple, o să avem mai puține deșeuri electronice. Aș vrea însă să mai adaug un lucru, un alt element, care este legat de um, faptul că produsele sunt programate să decadă, să fie um, învechite. De multe ori, aceasta este opțiunea pe care eu mizează industria în loc să mizeze pe produse care să fie reutilizabile. Strategiile întreprinderilor mari care comercializează aceste produse electronice, telefoane și așa mai departe, calculatoare și laptopuri, au o strategie de a dezvolta metode noi de încărcare a acestor aparate. Și aș vrea să închei spunând că nu trebuie niciodată în grupul nostru să uităm uh, în, și în general în comisia noastră, să nu uităm că până la urmă Uniunea Europeană este cea mai mare piață, avem o putere de, pres- de uh, a da exemplu, de a arăta cum trebuie să ne comportăm uh, în general, uh, nu numai pentru teritoriul european, ci și pentru a fi un model în lume. Mulțumesc, mulțumesc domnule Comu. Iar acum, doamna Joron de la IDE. Da, mulțumesc, bună ziua! Vreau și eu să mulțumesc Comisiei pentru prezentare, foarte interesantă pentru că arată care sunt dificultățile deja de 10 ani de a pune în aplicare ceva care poate să pară la prima vedere atât de simplu, să ai un încărcător comun, având în vedere tehnologia de vârf despre care vorbim în Europa și mijloacele de care dispunem, chiar nu cred că e atât de complicat. Pentru consumatori ar fi foarte util să aibă un uh, încărcător comun pentru toate aparatele de care dispun. E clar că și pentru puterea de cumpărare, dar și pentru motive ecologice ar fi mult mai inteligent. Foarte mulți cetățeni ar dori să știe astăzi de ce nu se întâmplă nimic de 10 ani, de ce totul s-a blocat în acest domeniu și dumneavoastră ați spus, doamnă, în această dimineață că trebuie să lansăm un apel la responsabilizare. Vă întreb însă de ce ci pe, trebuie să cerem ca Apple să fie responsabilizat mai mult. De ce n-am putea să um, folosim mai multe mijloace pentru ca să avanseze în fine acest dosar, pentru că totuși Apple ar trebui să facă ceva mai repede. Mulțumesc. În numele ECR, domnul Tosenovski, dar cred că domnul Bilan dorește să spună ceva. Da, domnule, doamnă președinte. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Colegul nostru Toșanovski n-a putut să vină la Bruxelles din cauza că are un angajament politic în uh, circumscripția sa, dar m-a rugat să pun două întrebări. Am observat că unele smartphone-uri noi nu um, au încărcătoare cu fir, ci wireless. Așa se va întâmpla pentru toate smartphone-urile pe viitor și deci poate că nu mai e nevoie de un încărcător comun până la urmă? Și apoi, în ceea ce privește cerințele de la articolul 3 din directivă, care au mai rămas, vreau să știu dacă aveți în vedere alte acte delegate pe viitor, dincolo de cele de care ați vorbit astăzi. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Iar acum de la GUNGL, nu, nu dorește nimeni să mai ia cuvântul, atunci o să trecem prin două runde, pentru că mai sunt alți vorbitori pe listă. Eu cred că trebuie să dăm acum cuvântul înapoi domnului Cozigu ca să ne răspunde la prima rundă de întrebări. Da, mulțumesc. O să fac tot ce pot. Primul punct despre reciclare. Suntem foarte conștienți de nevoia de reciclare. De fapt, memorandumul de înțelegere din 2008 când ne-am uitat la consecințe, am încercat să facem o evaluare a rezultatelor. Studiul pe care l-am avut a arătat că sunt cam 50 până la 80 de mii de tone de uh, materiale care ar putea fi economisite pe an în ceea ce privește deșeurile electronice. Dacă am avea un încărcător unic, bineînțeles că Simplu fapt că este unic, va fi, facem reciclarea mult mai simplă, va fi totul mai economic și e evident uh, care sunt avantajele. În momentul de față, însă, noi uh, acționăm sub directiva cu privire la echipamente, dar atât în ceea ce privește um, programarea expirării produselor, dar și uh, în ceea ce privește planul de economie circulară pe care îl avem, uh, din, care face parte din cadrul nou, încercăm să găsim soluții mai uh, orizontale, soluții mai eficiente. Dar acesta este cadrul de politici sub care acționăm. Problema unui singur uh, încărcător pentru echipamente, dacă e să ne uităm la studiul de impact, uh, există posibilitatea de a avea un încărcător uh, comun și pentru produsele medii sau portabile și înțelegem că aceasta nu acoperă într-adevăr toate produsele echipamentelor radio, dar există motive de ce este așa, nu neapărat în, de putere, de kilowatt sau de performanță. Nu suntem foarte siguri în momentul de față că putem avea, tehnic vorbind, un, uh, un singur încărcător pentru laptopuri, de exemplu, pentru echipamente mai mari. Ne uităm însă la variantele pe care le avem prin uh, intermediul acestui studiu de impact pe care l-am făcut, dar nu trebuie să plecem de la premiza că dacă funcționează pentru mm, echipamente mici sau, de, sau medii, merge și pentru tehnologiile mari. Nevoia de decuplare Cred că acolo trebuie să fie foarte clar uh, că noi încercăm să găsim soluția unui uh, încărcător comun, dar nu e vorba să discutăm și ideea dacă se vinde odată cu produsul sau nu. Pentru că nu putem acum să discutăm despre acest lucru în cadrul directivei cu privire la echipamentele radio, pentru că legal vorbind nu putem să încorporăm aceste idei de vânzare sau nu a încărcătorului aici. Mai sunt și alte elemente la care va trebui să ne uităm, cum acceptabilitatea pentru consumatori, dacă este practic sau nu pentru consumator, de exemplu, să aibă un cablu în cutia cu care cumpără un uh, echipament. Deci asta va trebui să vedem ulterior. Cum putem să ne asigurăm să nu fie împiedicată inovarea? Când ne uităm la studiul de impact, ne uităm, de exemplu, la noile evoluții, la încărcare rapidă, încărcare fără fir, wireless, dar un act delegat la directiva mm, cu, pentru echipamentele radioactive ar merge mai degrabă pe noua abordare legislativă. Deci ar fi poate susținută de standardizare, în timp ce un act mm, legal nu este întotdeauna updatat și doar standardele pot fi adaptate, uh, standardele pot fi adaptate evoluțiilor tehnologice. În ceea ce privește dacă încărcarea fără fir ar putea să elimine încărcătoarele, încărcarea wireless nu este încă la nivelul la care ar trebui. Nu o să putem imediat să introducem acest tip de încărcare fără fir. În continuare, multă vreme oamenii vor mai avea nevoie de fire pentru a-și încărca uh, aparatura. Cred că cam atât am avut de spus. Da, bun, pe păi aceasta a fost prima rundă. O să dau cuvântul unui a doua runde și o să începem cu domnul Manders. Pentru întrebări, vă rog. Da, mulțumesc, domnule, doamnă președinte. E pe... Este un subiect pe care l-am mai discutat și acum 10 ani. Cred că Barbara Weiler era pe atunci raportor, acum 10 ani când am mai discutat despre acest subiect. Și mi-e chiar rușine de ceea ce se întâmplă aici. Trebuie să mulțumim comisiei pentru că ei fac tot ce pot, dar acesta este un simbol, după părerea mea, al felului în care nu funcționează Uniunea Europeană. Dacă Apple e mai important decât 500 de, mii de, euro, de milioane de europeni, atunci e impresionant, într-adevăr. Așa cred eu că nu trebuie să acționăm. Aceasta, acest document are deja 10 ani tot în Comisia IMCO s-a vorbit despre el, se vorbea despre um, introducerea pe bază voluntară a unui astfel de aparat care ar fi trebuit să fie hotărât la nivelul industriei. Se discuta ce fel de încărcător comun trebuie să alegem și încă 10 ani mai târziu suntem tot aici. Vorbim despre 50.000 de tone de deșeuri și jumătate de milion de cetățeni, după cum ziceam. E vorba de deșeuri electronice aici iar telefoanele mobile sunt uh, un, un instrument vital pentru oameni în viața actuală. Noi suntem dependenți, practic, de telefoane Sunte, că ne place sau nu, suntem dependenți de aceste telefoane și s-ar putea să fie de importanță capitală dacă nu avem uh, un astfel uh, de telefon uh, care să, fie, să funcționeze bine, să fie vital. Poate că domnul Trump spune Make America Great Again, pentru că până la urmă ascultăm uh, mai mult de Apple și de influența Apple decât de cetățenii europeni și mi se pare o rușine că se întâmplă așa. Ar trebui să se scrie în ziar despre aceasta. Eu am lucrat pe piața internă când nu eram deputat și de două luni m-am întors și iată că vorbim în continuare de ceva despre care acum 10 ani votanții deja spuseseră că sunt de acord. Dar eu dacă trebuie să mă întorc la alegătorii mei să spun că ne-a trebuit 10 ani pentru ca să introducem un încărcător comun, nu mă simt foarte mândru, nu sunt bucuros de propunere, nu din cauza propunerii, din cauza sistemului. În momentul acesta distrugem Uniunea Europeană cu astfel de proceduri. Oamenii nu mai cred în UE din cauza asta și sunt foarte supărat. Deci, sigur că poți să găsești multe scuze de ce nu sunt introduse deja încărcătoare, dar totuși sunt foarte supărat. Cred că imediat ar trebui să introducem un încărcător comun. Iar domnul Bilal a spus foarte bine, piața deja evoluează, avem și încărcătoare fără cablu. Dar Apple vrea să introducă un astfel de încărcător numai pentru uh, aparaturile uh, Apple, pentru produsele Apple și atunci de ce nu facem aceasta și pentru celelalte? Pentru că nu e complicat din punct de vedere uh, tehnic, dar sigur că intervine marketingul și cine vrea să câștige bani, normal că nu vrea să introducă un încărcător comun. Este vorba de voință aici, pur și simplu de voință din partea industriei și de felul ca, în care își consideră consumatorii, dacă iau în serios sau nu. Eu cred că trebuie să demonstrăm uh, Apple că nu mai uh, cumpărăm uh, produse Apple. Sigur că e foarte sexy să ai Apple, toată lumea vrea Apple 10, eu am Huawei și nu e așa de sexy, dar cu Apple ai mai mult sex appeal, sunt de acord, dar totuși eu zic că ar trebui să dăm un semnal tuturor acestor industrii care folosesc uh, uh, Apple și să le spunem să nu mai cumpere nimic până când nu se schimbă acest lucru. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, pentru că ne-ați uh, amintit de istorie. Iertați-mă, doamna președinte, trebuie să merg la o formare obligatorie despre hărțuirea sexuală, deci trebuie să mă duc, e obligatorie. Nu e vorba că nu sunt interesat, dar e obligatoriu să particip pentru că suntem foarte morali în acest parlament, dar nu suntem atât de morali în alte domenii. Doamna Borzan, mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Sunt foarte bucuroasă să pot vorbi astăzi de un subiect atât de important. Statisticile ne arată un lucru. Există o utilizare excesivă a resurselor naturale la ora actuală, în lume. În într-un an noi consumăm ceea ce pământul acesta produce într-un an și jumătate, iar consumul de aparate electronice crește cu 5% pe an în Uniunea Europeană. Totul e în regulă? Ne, ne auziți? Deci, după cum au spus-o și mulți colegi înainte, noi așteptăm rezultate. Așteptăm măsurile pe care dorește să le ia Comisia. Am uh, încercat timp de ani de zile să ne luptăm pentru măsuri facultative care până la urmă n-au funcționat pentru consumatori și am văzut că n-a fost suficient uh, pentru ca să introducem încărcătorul unic. Mai multă lume dintre noi cu siguranță, majoritatea avem multe încărcătoare, unele le-am aruncat, multe prin casă, cu siguranță prin sertare și tot timpul când cumpărăm un aparat nou mai cumpărăm și un încărcător nou. În principiu, cred că se cumpără 51.000 de încărcătoare în plus pe an în UE și dacă am avea un încărcător unic, am economisi mai mult de jumătate de miliard până în 2020 de euro. Eu cred că ar trebui să avem o politică de pași înainte, mici, dar pași înainte pentru consumul durabil. Vedem că o mare parte din consumatori au hotărât să schimbe telefonul mobil din cauza problemelor pe care ar putea să fie uh, reglementate foarte repede din conceperea produsului ca atare. Eu cred că Comisia a avut destul timp pentru a examina o soluție de calitate pentru încărcătoarele unice. Nu putem să ne mai permitem să așteptăm, trebuie să găsim o soluție eficientă și după aceea să propunem măsuri uh, corecte pentru ca să evităm uh, risipa de aparate electronice. Doamna Gebhardt, da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Trebuie să vă spun că eu înțeleg uh, furia domnului Manders, are mare dreptate, am trecut și eu pe acolo acum 10 ani. Știu exact cum am vorbit despre subiectul acesta, cât am spus că este de important și că legislația trebuie să fie aplicată. Doamna Weiler, împotriva Comisiei Europene, uh, a ținut la această idee și acum văd că totuși uh, Comisia Europeană a făcut tot ce a putut pentru a putea să mm, aplice legea pe care noi am pus-o, am votat-o acum 10 ani. Și cum se poate că a trebuit 10 ani până ca atunci Comisia să mai vină cu nou, o nouă propunere în loc să vină cu o soluție? Eu cred de aceea că trebuie să ne uităm la problemă în față. Eu nu sunt uh, neapărat uh, dintre cei care sunt foarte drăguți tot timpul cu Comisia Europeană, pentru că eu știu că atunci când Comisia nu-și dorește ceva, nu o face. Iar apoi se găsesc 100.000 de, de motive de ce nu funcționează, dar printre ele nu figurează și faptul că ea nu vrea să facă acel lucru. Nu se poate să continuăm așa. Noi cerem ca ceea ce a decis legiuitorul să fie pus în aplicare și cerem ca Comisia Europeană să își îndeplinească sarcinile, sarcini foarte importante, pentru că una din sarcinile Comisiei este punerea în aplicare a dreptului european. Așa scrie în tratatele europene. Nu se poate ca ea să nu facă ceea ce este sarcina ei. Să așteptăm iarăși 10 ani până când vine următoarea propunere a Comisiei și noi să adunăm deșeuri și deșeuri și să le producem uh, producem deșeuri în continuare, în loc să avem o soluție ecologică pentru consumatori. Chiar și mie mi-a cam pierit uh, răbdarea și sunt foarte nervoasă din cauza acestei tactici de întârziere pe care o practică Comisia Europeană nu prima dată. Mulțumesc, spune doamna președinte, domnul, domnul Damigea. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. trebuie să ne uităm la problema încărcătoarelor din perspectiva consumatorului. Pentru toate companiile există o problemă cu această, uh, uh, aceste încărcătoare. Samsung are alt încărcător pentru Samsung 7 de, pentru Samsung 9. De ce? Pentru că poți să mai taxeze 30 de lire pentru un încărcător. Deci nu o să reușim să-i convingem pe acești businessmen să aplice legea, pentru că, normal, acei 30 de acele 30 de lire, de fapt, se uh, adaugă la prețul telefonului, pentru că nu îl poți încărca altfel. Ce se întâmplă după aceea? Unii cumpără telefoane prin Asia, prin altă parte, dar totuși, ceea ce este nevoie e, de un, e nevoie de un uh, efort concertat împreună cu America și Asia pentru a pune presiune pe Samsung și pe Apple și pe toți. Pentru că altfel mai stăm 10 ani și încercăm să găsim o soluție fără să putem să ajungem la un rezultat satisfăcător. Jumătatea de miliard care va fi economisită dacă și cele 50 de milioane de deșeuri de, de tone de deșeuri electronice nu o să impresioneze nicio companie. Asta pot să vă spun foarte clar. Mulțumesc, domnul Colaia. Da, fiind dat că s-a discutat despre încărcătoare, eu aș vrea să vorbesc despre echipamentele radio. Nu știu dacă este momentul potrivit. About, um, uh, software uploads um, uh, and the radio equipment directive. As much... Vreau să vorbesc despre uploadarea softurilor. În ceea ce privește siguranța produselor, vreau să conștientizăm și daunele care ar putea să fie cauzate dacă și domeniul acesta rămâne fără reglementare față de tehnologiile uh, noi, tehnologiile deschise. Există produse care pot uh, fi uh, actualizate cu uh, un soft uh, de liber și ar trebui să fie permis să se folosească ce software se dorește pentru a-și, care este sigur, desigur, pentru a-și securiza toate produsele și uh, ar fi foarte dăunător dacă nu am avea această posibilitate. Dacă am crea un obstacol în calea pieței și a inovării pe piață și nu permitem uh, această practică, astfel încât uh, utilizatorii să folosească device-urile pe care le au în felul în care își doresc, să folosească softurile pe care le doresc, să le aleagă în mod liber și uh, cred că aceasta ar avea un efect foarte nociv pe piața internă. Mulțumesc foarte mult. Doamna Șaldemoze are cuvântul. Mulțumesc. Când a vorbit uh, domnul Manders, uh, aș fi vrut să-i arăt susținerea mea. E foarte jenant pentru Uniunea Europeană că de 10 ani tot discutăm despre această problemă cu încărcătoarele. Știu că suntem în dificultate, știu că ar trebui să găsim o soluție și n-am reușit. Știu și că piața este complicată dar totuși, noi suntem aici pentru a reglementa piața când ea nu funcționează destul de bine, deci trebuie să facem ceva. Este absolut jenant să nu reușim să vorbim uh, cu cetățenii despre Europa și în acest exemplu. Eu știu exact că am mai vorbit cu cetățenii despre subiecte și după aceea n-am venit cu un rezultat și ei m-au întrebat de ce n-ați făcut nimic. Din multe motive n-am făcut, e adevărat, dar trebuie să facem ceva de data aceasta, altfel nu mai putem să mai vindem această temă ca pe un rezultat. Să spunem că e un lucru pe care l-a realizat Uniunea Europeană. Eu zic că sunteți de acord cu mine, nu se poate. Trebuie să ne îmbunătățim în, în acest domeniu și nu putem să mai așteptăm 10 ani. Mulțumesc! Marquez. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. S-a spus deja totul și pentru mine este important să spun câteva cuvinte aici. Noi suntem membri ai Parlamentului European, am făcut o campanie, am fost aleși și de multe ori vorbim cu cetățenii noștri, cu alegătorii din fericire și uh, dacă există unele măsuri care arată cât de importantă este Uniunea Europeană și cât de, de preț este Uniunea Europeană sunt aceste măsuri care afectează oamenii în viața lor de, de zi cu zi, cum a fost roamingul, de pildă, a fost un element foarte important și această propunere la fel este extrem de importantă pentru viața de zi cu zi a cetățenilor, fiindcă cu toții ne uităm încărcătorul, uh, încărcătorul telefonului, că nu e același încărcător cu ceasul, și așa mai departe. Și um, asta e o problemă mare. Deci, um, dacă sunt măsuri unde trebuie să depunem un efort, e bine, cu siguranță aceasta este o astfel de măsură, pentru că este o măsură care are efect și asupra mediului înconjurător, fiindcă efectele sunt dăunătoare, așa cum s-a spus, uh, asupra mediului înconjurător. Și comisia trebuie să uh, primească un mesaj foarte clar. Acordurile voluntare sunt foarte bune, toate bune și frumoase dacă sunt posibile. Dacă nu sunt posibile, trebuie să ne gândim și la alte tipuri de măsuri. Fiindcă peste 10 ani poate nici nu vor mai exista încărcătoare. Poate că toate aceste echipamente vor fi total diferite. Trebuie să ne gândim la alte măsuri pentru uh, un viitor mai apropiat. Și mesajul pe care trebuie să-l primească Comisia aici este că Parlamentul este hotărât la nivelul tuturor grupurilor politice ca această măsură să fie luată în timp util. Nu putem să uh, mai așteptăm încă 10 ani. Și că uh, noi uh, sprijinim Comisia cu toată puterea pentru a avea o intervenție mai rapidă și mai incisivă. Eu am considerat că explicațiile mă, nu știu, poate puteți să, uh, acest, să traduceți acest lucru, că erau așa cam ezitante uh, pe marginea prăpastiei, prăpastiei și nu m-au convins. Uh, trebuie să avem um, acum și data viitoare când vom mai discuta, să avem informații diferite. Vă mulțumesc! Thank you. And then um, last on the list, Mr. Kovacev. Mulțumesc și acum ultimul vorbitor, domnul Kovacev. Mulțumesc. Mi-aduc aminte în 2009 când uh, Comisia a vorbit despre acest lucru și le-am spus cetățenilor că dorim un încărcător unic pentru toată lumea. Am crezut că suntem în stare să o facem, însă acum lucrurile s-au înrăutățit practic, uh, pentru că spuneați că avem șapte sau nouă. Nu, dar acum Samsung 10, de exemplu, are un încărcător diferit decât Samsung 8, deci, uh, iată, lucrurile merg din ce în ce mai rău și de aceea îi susțin pe toți colegii mei care au zis că trebuie să avem rezultate, să cerem comisiei să facem ceva. Poate că sunt prea naiv și cineva o să-mi spună nu, trebuie să se țină cont de standardele de la iPhone și așa mai departe. Nu, suntem peste 500 de milioane de consumatori aici pe piața europeană și putem și noi să impunem standardele noastre către Samsung sau iPhone și așa mai departe pentru telefoanele care se vând pe piața noastră, trebuie să se respecte cerințele noastre. Mulțumesc! Mulțumesc pentru toate aceste intervenții. Aș vrea să rog pe domnul Cozigu să comenteze în legătură cu toate remarcele care s-au făcut pe tema încărcătoarelor și celelalte. Da, nu mi-aduc aminte nu mi-am aminte să spun uh, la început uh, ce se întâmplă dincolo de cele trei domenii de lucru și este un domeniu pe care noi îl analizăm la ora actuală, nu s-a luat încă o decizie, însă încercăm să vedem dacă merită să ne gândim și la utilizarea mediului ținând cont de echipamentele care se comercializează și care ar putea dăuna rețelei. Deci, iată un alt element pe care îl analizăm, pe care am uitat să-l menționez mai devreme. Două comentarii. Aș reveni la studiile de impact pe care le-am făcut. În aceste studii am văzut care ar fi domeniul de aplicare. Dacă comisia până la urmă hotărăște să vină cu o propunere, e clar că aceasta se va referi în special la uh, echipamentele mici și medii, atunci ar fi vorba de un act delegat. Dacă domeniul de aplicare, în funcție de posibilitățile tehnologice, va fi mai mare, atunci va trebui să trecem prin procedura de codecizie. Deci asta ca să clarificăm acest aspect în ceea ce privește eficiența resurselor și deșeurile. Suntem perfect conștienți de această problemă, însă așa cum a fost menționat aici chiar și directiva ecodesign, e clar că ar trebui reanalizată. O precizare pe care aș dori să o fac. Știu că aceasta nu are legătură neapărat cu discuția de astăzi, însă Trebuie să vă spun că de 10 ani, practic, discutăm cu industria în legătură cu acest al doilea memorandum al înțelegerii. Ultimul a fost uh, finalizat în 2008 și în 2014 am început deja să negociem pentru al doilea memorandum. Întrebarea referitoare la uploadul de software și utilizatori. Practic, uh, trei utilizatori de software au fost uh, invitați pentru a-și exprima punctul de vedere și uh, furnizorul a fost și el invitat. Am făcut o analiză a costurilor și beneficiilor în iunie și cred că ar trebui să fie foarte clar ce ne dorim prin acest act delegat. Noi, practic, ne referim la acel software care are un impact negativ în ceea ce privește echipamentul. Deci software-ul care nu are un impact negativ din punctul de vedere al echipamentului, atunci nu va fi afectat de inițiativa la care ne gândim noi. Plecând de la această ipoteză, feedback-ul pe care l-am primit de la reprezentanții IMM-urilor care uh, produc software cu licență liberă a fost următorul. Ei consideră că ar putea susține un eventual act delegat dacă există uh, și responsabilitate pentru producătorii de echipament și pentru dezvoltatorii de software, lucrurile să fie foarte clare. Însă la acest moment nu ne gândim la reglementarea software-ului liber, ci doar la acel tip de software care ar putea prezenta um, probleme, deci consecințe negative în ceea ce privește cerințele de siguranță pentru echipamente. Mulțumesc! Cred că în felul acesta se încheie acest punct de pe ordinea de zi și trecem acum la punctul 6. Este vorba de o altă evaluare, este vorba de fluxul liber de date cu caracter non-personal. Vreau să spun bun venit domnului Pierre Chastanet, care este șef de unitate la DigiConnect, Cloud and Software, noi dorim să vedem ce se întâmplă cu implementarea legislației europene, deci și pentru acest regulament, care a intrat în vigoare în noiembrie anul trecut și al cărui obiectiv era acela de a avea o piață internă mai competitivă uh, pentru uh, magazinarea de date, pentru servicii și a procesarea datelor, bineînțeles ținând cont de importanța datelor în economia digitală, bineînțeles inteligența artificială, de aceea este absolut esențial ca regulamentul să fie implementat pe deplin și să deblocheze potențialul pentru piața datelor în UE. Și la acest dosar aveți uh, un aviz cu elemente și informații suplimentare în dosarul dumneavoastră. Am să dau cuvântul domnului Șastane, aproximativ 10 minute, vă rog. Mulțumesc, bună dimineața și mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc și comisia dumneavoastră pentru atenția pe care o acordă acestui regulament. Este absolut important ca acest regulament în legătură cu fluxul liber de date cu caracter non-personal să-și atingă obiectivele. Acest regulament este un element uh, esențial legislativ în ceea ce privește piața unică și regulamentul stabilește practic un spațiu unic al datelor la nivel european. Sper să înceapă și prezentarea pe care am pregătit-o. Am pregătit câteva slide-uri pentru dumneavoastră. Regulamentul definește, după cum spuneam, un spațiu unic al datelor la nivel european pentru fluxul de date. Deci cele două elemente ale regulamentului aduc un nivel fără precedent de protecție a datelor și în același timp uh, promovează fluxul de date atât cu caracter personal cât și non-personal la nivelul UE. Fluxul liber de date cu caracter non-personal aduce beneficii în special celor care sunt activi pe piața procesării datelor pentru că creează o piață unică mai competitivă, astfel încât să avem servicii de cloud sigure și rezonabile ca preț. Acest tip de magazinare pe cloud este absolut esențial la nivelul UE. La nivel mai general, regulamentul va aduce beneficii și pentru utilizatorii de servicii de cloud prin reducerea prețurilor și prin uh, servicii de calitate. În concluzie, fluxul liber de date va stimula creșterea economică și inovarea pe uh, piața digitală. Serviciile de cloud sunt absolut necesare pentru uh, tehnologii digitale, dacă ne gândim la blockchain sau uh, um, analizele de megadate sau inteligența artificială, e clar că pentru toate acestea e nevoie de infrastructură de magazinare pe cloud. Dacă ne gândim la capacitatea aproape fără limită de magazinare și de procesare a datelor la nivel UE pe cloud, e clar că aceasta este absolut necesară și trebuie să susținem transformarea digitală pentru toate um, toate industriile europene. Următorul slide, vă rog. După cum știți, fluxul liber de date cu caracter non-personal interzice practic um, o localizarea datelor nejustificată, impusă din partea autorităților. Există niște condiții specifice pentru o cerere de localizare a datelor la nivel național, însă doar în anumite condiții și justificate în mod temeinic. Statele membre sunt responsabile, au și acea responsabilitate de uh, diligență necesară și aceasta depinde nu doar de legislația națională în ceea ce privește cerințele eventuale de localizare a datelor. Am identificat câteva restricții de localizare a datelor în anumite regiuni. Am să vă dau câteva exemple, exemple, de exemplu sectorul financiar, impozite, contabilitate, datele companiilor. Acestea sunt principalele exemple de uh, cazuri în care se cere o localizare a datelor, de asemenea în administrația publică și în sectorul public. Comisia Europeană a fost proactivă, a susținut statele membre pentru a face acest exercițiu de evaluare a legislației naționale am organizat și întâlniri informale în luna aprilie cu statele membre, deci imediat după intrarea în vigoare a regulamentului, tocmai pentru a putea avea o implementare mai ușoară. Comisia a avut întâlniri bilaterale și cu statele membre, tocmai pentru a revizui anumite chestiuni problematice legate de legislația națională. Deci am avut într-adevăr o atitudine proactivă. Ne așteptăm ca până în mai 2021 orice restricție nejustificată de localizare de dată să dispară. Statele membre au început deja să notifice noile cerințe de localizare de date prin sisteme de informare, sistemul TRIS, pe care probabil îl cunoașteți prea bine, și aceasta va crește practic nivelul de transparență și de cunoaștere în legătură cu puținele criterii de uh, localizare a datelor care au mai rămas în picioare. Practic nu reinventăm nimic nou, ci utilizăm instrumentele de care dispunem pentru implementare pe piața unică. Statele membre notifică și uh, birourile sau ghișeele unice de contact care facilitează legăturile între statele membre. Informația apare deja pe o pagină web nouă pe portalul european, deci încă o dată utilizând un instrument deja existent. Toate companiile pot găsi acolo informațiile necesare legate de drepturile lor atunci când e vorba de fluxul liber de date cu caracter non-personal în UE ca o garanție pentru autoritățile de reglementare pentru a putea accesa datele la nivel transfrontalier, un lucru pe care și-l doreau în mod special statele membre în cadrul negocierilor, s-a înființat și un mecanism de cooperare prin punctele de contact naționale. Trec la următorul slide. Câteva cuvinte legate de documentul cu recomandări în legătură cu setul de date mixte și felul în care se gestionează. Comisia și-a îndeplinit obligația juridică. Până la sfârșitul lunii mai, chiar anul acesta, am utilizat acest, am publicat acest ghid informativ cu GDPR-ul și regulamentul despre care vorbim acum, în special referitor la cele date mixte, deci cu caracter personal și non-personal. Obiectivul acestui document este de a ajunge până la companii, să le oferim informații practice pentru ca ei să înțeleagă cum să implementeze cele două regulamente, însă și mai important decât atât, care sunt beneficiile de pe urma acestor două regulamente pentru companii. Acest ghid, prin urmare, ține cont de trei aspecte cheie. În primul rând, E vorba de uh, potrivirea între datele personale și non-personale. Se explică și principiul uh, libertății de circulație a datelor, pentru că cele două uh, regulamente în GDPR și în celălalt regulament sunt definite oarecum diferit și explică și conceptul de portabilitate a datelor, pentru că în regulament încă o dată acest concept este un pic diferit. Din punct de vedere practic, ce am constatat este că acest set de date, în majoritatea cazurilor, este alcătuit din date cu caracter personal și non-personal și pentru majoritatea companiilor acest lucru se va menține așa. Deci va fi un amestec uh, de date. De aceea, o clarificare, o deliniere clară între datele cu caracter personal sau non-personal este greu de făcut pentru companii. Am să vă dau un exemplu. Dacă ne gândim la uh, registrul de impozite, de taxe uh, pentru fiecare companie, contabilul șef trebuie să semneze acest raport și aceasta sunt intră în categoria de date personale, însă pe de altă parte informațiile incluse în registru sunt cu caracter non-personal. Deci, atât încă o dată, diferențierea între cele două este greu de făcut. În prevederile introductive ale regulamentului se arată că acesta se aplică datelor cu caracter non-personal, însă aceasta fără a aduce prejudiciu implementării GDPR-ului. Deci, trebuie să precizez încă o dată că cele două regulamente nu se contrazic între ele. Din punctul de vedere al legăturii între cele două elemente legislative, setul de date este practic alcătuit din două tipuri de date. Regulamentul despre care vorbim acum se referă la datele cu caracter non-personal și GDPR-ul se referă la datele cu caracter personal. Dacă cele două tipuri de date sunt practic interconectate între ele astfel încât să nu poată fi diferențiate, fie pentru că ar fi prea costisitor sau pentru că din punct de vedere tehnic nu este fezabil, atunci drepturile de protecție a datelor decurg din GDPR și se aplică pentru întregul set de date, deci și cu caracter personal și non-personal. Deci chiar și atunci când uh, partea de date cu caracter personal este minoră. Regulile pentru acestea se aplică pentru toate datele. Toate acestea sunt perfect explicate în ghid și feedback-ul pe care l-am primit uh, de la mediul de afaceri este că ghidul a fost foarte util și clarifică foarte bine la ce se referă cele două regulamente și cum se interconectează între ele. Următorul slide, vă rog. Am să vă vorbesc acum despre aspectele de autoreglementare. Pe lângă creșterea nivelului de certitudine juridică pentru companii, pentru a putea procesa datele acolo unde doresc pe teritoriul UE, regulamentul fluxului de date dorește să crească și nivelul de încredere în date și să elimine anumite practici uh, uh, nedorite. În primul rând existau două probleme, era vorba de uh, criteriile de restricție pentru localizarea datelor și tocmai de aceea Comisia a început încă de la început cu două grupuri de lucruri de autoreglementare. Primul s-a înființat la sfârșitul anului 2017 la care Comisia este doar observator. Acesta se ocupă de elaborarea unui cod de conduită pentru portabilitatea datelor și pentru trecerea de pe un cloud la altul. Al doilea grup de lucru pe care l-am înființat nu are legătură directă cu implementarea regulamentului, dar prezintă totuși un element important legat de nivelul de securitate oferit la nivelul UE pentru procesarea datelor. Deci să ofere acest nivel de securitate necesar pentru toți uh, furnizorii de servicii de cloud. Avem o abordare la nivel local. Nu am organizat întâlnirile de autoreglementare la Bruxelles, ci ne-am dus, uh, ne-am deplasat noi în diversele capitale europene am utilizat uh, asociațiile locale de acolo care ne-au ajutat să organizăm aceste întâlniri și asta a funcționat foarte bine pentru că am încercat să atragem companii la nivel local și la fiecare întâlnire am reușit să avem din ce în ce mai mulți participanți. Dincolo de întâlnirile plenare pe care le avem, organizate fizică să spun așa, se organizează și uh, videoconferințe prin care implicăm mult mai mulți uh, actori și participanți. Și ultimul slide pe care doream să vi-l prezint este acesta. Are de-a face cu portabilitatea datelor. Așa cum se prevede la articolul 6, obiectivul este acela de a avea un cod de conduită uh, ne așteptăm de altfel la două coduri de conduită, primul în legătură cu serviciile pe cloud și în al doilea rând în legătură cu um, serviciile oferite în general. Ne așteptăm ca conferința organizată de președinția finlandeză la sfârșitul lunii noiembrie să vină deja cu această propunere. Însă ceea ce este important pentru noi nu este neapărat codul de conduită, ci felul în care uh, furnizorii de servicii de cloud vor implementa aceste coduri de conduită. Comisia nu va analiza, nu va monitoriza procesul de implementare a codului de conduită, ci va analiza uh, felul în care va afecta flexibilitatea pieței. De exemplu, dacă va fi mai ușor sau mai ieftin să realizezi uh, schimbarea de furnizor de servicii de cloud pentru consumatori sau nu. În felul acesta, Comisia va evalua succesul sau nu al acestei abordări de tip autoreglementare. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția dumneavoastră. Pot să vă spun că acest regulament are un potențial fără precedent pentru companiile europene pentru a profita la maxim de potențialul economic în Europa și se pot face mult mai multe eforturi pentru a atinge promisiunile făcute atunci când uh, s-a început cu acest regulament. Mulțumesc, domnule Șastanei, și am să dau cuvântul imediat raportorilor din umbră. Domnul Covacev, din partea PPE-ului, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să mulțumesc și comisiei pentru inputul pe care ni l-a dat în ceea ce privește monitorizarea și procesul de implementare a acestui regulament. Aș vrea să profit de ocazie pentru a arăta că grupul nostru, PPE-ul, susține cu putere acest dosar. Am fost întotdeauna pentru eliminarea geoblocărilor și a tuturor restricțiilor existente. Adoptarea acestui regulament a fost un element important pentru finalizarea pieții unice digitale, care s-a centrat pe creșterea competitivității pentru serviciile pe cloud și pe oferirea mai multor posibilități pentru mediul de afaceri, pentru administrația publică și consumatori. Aș vrea să aflu mai mult în legătură cu codul de conduită de tip autoreglementativ și ce se va întâmpla până la sfârșitul lunii, când uh, Comisia va veni cu o propunere. Am văzut că Comisia are oarecare rezerve pe această temă, însă eu cred că trebuie aprofundată implementarea acestui cod de conduită. Comisia a lansat și două procese consultative și două grupuri de lucru pentru ca aceste coduri de conduită să fie bine elaborate. Vreau să vă întreb însă ce va face Comisia pentru a se asigura că entitățile care utilizează acest cod de conduită o vor face cu adevărat ținând cont de caracterul uh, voluntar. Și dacă Comisia se va gândi la revizuirea regulamentului înainte de termenul stabilit de 4 ani, în cazul în care se constată un nivel scăzut de utilizare sau de respectare a acestor coduri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Charles de Mose, pentru grupul SID. Også tak til kommissionen for at lave den her gennemgang. Mulțumesc. Øh, på det. Det er jo ikke så længe siden, vi vedtog det. Øh, Mulțumesc. Într-adevăr, n-a trecut multă vreme de la aprobarea acestui uh, act, dar e vorba de un act legislativ extrem de important. Ceea ce m-a interesat mai ales uh, se referă la discuția pe care am avut-o când am adoptat uh, acest act normativ la Parlamentul European. Pe de o parte se vorbește de date non-personale, pe de altă parte riscăm din ce în ce mai mult dacă uh, facem acest lucru, să amestecăm datele nepersonale cu cele personale și vreau să știu dacă Comisia a încercat să delimiteze lucrurile în, la nivelul la care acționează. Adică ce puteți face pentru a garanta uh, ca să nu fie posibil să nu fie anonimizate datele, pentru că premiza pentru a accepta libera uh, circulație este, era tocmai faptul că se vorbea de date non-personale. Ce ați făcut pentru a limita riscul de a putea dezanonimiza datele? Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați făcut până acum și pentru uh, ghidul pe care noi uh, o să îl finalizăm până la sfârșitul lui noiembrie. Mulțumesc! Șaranțova for Renew. Thank you very much, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Și vreau să mulțumesc și uh, comisiei. Uh, pierde, nu te-am mai văzut de mult. Am ascultat cu atenție prezentarea și linile directoare și vreau să adresez câteva întrebări. În primul rând, în ceea ce privește ghișeul unic de informare online, ne puteți spune mai multe despre aceste centre, aceste puncte unice de informare? Există în toate statele membre? Mie îmi plac foarte mult aceste inițiative, dar trebuie să ne asigurăm uh, că funcționează în practică. Apoi, pe parcursul dialogului tripartid, uh, ne amintim cu toții asta, am avut foarte multe discuții la, atât la nivel tehnic cât și politic privind um, localizarea, da, datele de localizare și solicitările în acest sens care sunt incluse și uh, în uh, contractele de achiziții publice. Din orientările dumneavoastră sunt clare lucrurile, dar întrebarea este dacă aceste cunoștințe sunt, uh, um, sunt disponibile și la nivel local, regional, în statele membre sau asigurat statele membre că autoritățile regionale și locale cunosc aceste informații? A treia întrebare se referă la setul de date mixte. Am înțeles eu bine din orientările generale că dacă datele sunt mixte, se aplică uh, GDPR-ul și nu acest regulament. Și am înțeles eu bine că GDPR are prioritate și pentru seturi de date uh, unde, în cazul în care o companie nu face o, o separare între datele personale și cu caracter nepersonal, chiar dacă există posibilitatea să face acest lucru. Și, uh, nu în cele din urmă, pentru codul de conduită, 29 noiembrie este termenul limită, deci destul de strâns. Vreau să vă întreb dacă veți fi gata până atunci. Și ultima întrebare, privind de, tot privind seturile de date, așa cum ați spus pe bună dreptate, și aici aș dori să aflu mai multe informații în ceea ce privește feedback-ul pe care l-ați primit de la industria auto. Aș vrea să știu anume ce părere aveți dumneavoastră despre datele generate de vehicule și despre portabilitatea în datelor în acest sector. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cora, din partea verzilor. Um, colega mea, doamna Gheze, a trebuit să plece la o altă comisie, astfel încât uh, vreau să adresez eu o întrebare în numele ei. Care se îndreaptă în aceeași direcție ca uh, întrebarea doamnei Șaldemoze. Comisia a menționat în comunicare că folosește exemplul unui studiu efectuat de Parlamentul European în momentul în care datele sunt combinate, anonimizarea datelor poate fi inversată. Acest lucru a fost arătat și de un studiu al Universității de la Louvain și a Imperial College London. S-a arătat că datele pot fi inversate prin uh, intermediul uh, prin, uh, la nivel computerizat și uh, aplicațiile de inteligență artificială pot să sporească chiar acest uh, proces la câteva etape distanță de furnizorul de date. Iar în, uh, chiar și în afara jurisdicției Uniunii Europene s-au cerut clarificări de către Comisie în ceea ce privește trasabilitatea datelor pentru a asigura respectarea uh, regulamentului privind protecția datelor. Mulțumesc. Domnule Coraia, de la ID, doamna Juron. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru această prezentare. Mărturisesc că lectura ghidului Comisiei Europene nu prea m-am mulțumit pe deplin. Pe bună dreptate spuneți că majoritatea datelor sunt mixte, deci nu sunt nici uh, personal 100%, nici anonime 100%. Datele din domeniul sănătății, de pildă, uh, Uh, sunt importante pentru cercetători în ceea ce este progresul care ar putea fi registrat, dar este și un domeniu cu riscuri mari. Ați putea să ne spuneți mai multe informații, să ne dați mai multe informații aici. Autoreglementarea este foarte bună, uh, dar ce se întâmplă cu um, uh, penalizările pentru încălcările din acest domeniu? Există o comercializare din ce în ce mai crescută a datelor și aici trebuie să se asigure o protecție și un regulament pentru contencios. Există, deci, uh, mm, iată un exemplu unui uh, startup care vrea să se uh, instaleze în Japonia și astfel interzicerea localizării datelor cu, cu caracter personal pe teritoriul său de către Franța, de pildă, este normală. Înțeleg deschiderea, dar nu se poate spune pur și simplu că Japonia și companiile din afara Europei nu sunt vizate. Avem o viziune cam, strâmtă cam strâmtă aici. Ce facem cu actorii ne, din afara Uniunii Europene? Unele state membre au dispozitive în acest sens, în, în, aveau deja dispozitive în acest sens înainte de adoptarea acestui regulament. Ce se întâmplă cu ele acum? Vreau să vă întreb dacă aveți și date în ceea ce privește uh, Uh, situația uh, educației și uh, algoritmilor în Franța față de alte țări europene. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Bielan, vreau să mulțumesc reprezentanților Comisiei că sunt alături de noi astăzi pentru a discuta despre punerea în aplicare a acestui regulament. Datele acum sunt noul petrol și sunt extrem de importante pentru dezvoltarea economiei Uniunii Europene. Din păcate, însă, utilizarea datelor trebuie să fie eficientă. Din păcate, nu există un cadru care să asigure uh, folosirea eficientă și sigură a datelor, iar acest uh, regulament privind libera circulație a datelor este foarte importantă pentru consumatori care așteptau această propunere de mult timp. Totuși, uh, aplicarea acestei legi este doar un prim pas în ceea ce privește asigurarea soluționării problemelor din acest domeniu. Vreau să vă întreb uh, cum stăm cu aplicarea și uh, cât de uh, și ce prestații au statele membre în ceea ce privește abrogarea legislației existente care pune bețe în roate libere circulație a datelor. Mă refer aici și la tabelul de bariere de reglementare uh, Uh, privind restricțiile de localizare a datelor de la Comisie. Cum monitorizează Comisia acest proces și ce planuri are pentru a încuraja, până la urmă, statele membre să respecte legislația adoptată? A doua întrebare se referă la publicarea recentă a orientărilor de mult așteptate ale Comisiei pentru a ajuta părțile interesate să respecte mm, legislația adoptată, dar asta arată și cât de complex, uh, complex este regulamentul și acest um, argument uh, sprijină rolul uh, acestor ghișee unice de contact, puncte unice de contact în asigurarea succesului acestei legislații. Site-ul dumneavoastră, portal, spune că numai șapte state membre au lansat astfel de puncte unice de contact. Ce vrea să facă Comisia pentru uh, a se asigura că statele membre iau măsuri oport, în timp util în ceea ce privește acest aspect al legislației. Aveți un, um, un um, termen uh, și un program de punere în aplicare. Trebuie să se facă presiune, după părerea mea, privind statele membre înainte de rezultatele din uh, înainte de raportul privind rezultatele din 2022. Mulțumesc. Din partea Guengel, doamna Conecina, vreți să luați Nu? Atunci mai am două persoane pe listă și o să le dau lor cuvântul, după care pentru că dau cuvântul domnului Șastane, domnul Schwab. Aș dori să vă spun că sunt de acord cu domnul Kovacev, pentru că Parlamentul și Comisia au reușit prin acest regulament să îmbunătățească piața unică a datelor în Uniunea Europeană. Nu ne ajută să ne gândim că încercăm să securizăm datele la nivel național și că astfel creăm un avantaj pentru cetățeni. Nu este decât un avantaj pentru naționaliști care o să spună că e mult mai bine să stocăm datele la nivel național, dar din păcate în era digitală aceasta merge în direcția greșită. Numai dacă ne apărăm comun și aceasta este și ideea regulamentului, dacă ne apărăm în comun și împreună avem o șansă ca pe piața unică europeană și mai ales în era digitală să putem să ne dezvoltăm mai departe și să putem în fine să-i protejăm pe cetățenii noștri cum trebuie. Desigur că protecția datelor joacă aici un rol foarte important. Datele cu caracter personal rămân totuși protejate de către regulamentul de bază pentru datele cu caracter personal, dar eu cred că în general, dacă acele date care nu sunt cu caracter personal nu sunt folosite în uh, comun, o să ratăm o șansă pentru cetățeni, pentru noi și, și pentru competitivitatea Europei. Eu aș vrea de aceea să știu de la Comisie. Uh, care sunt impresiile ei de la reuniunile cu statele membre. Dacă statele membre cărora le-a prezentat această folosire în comun au văzut-o ca pe o provocare și au înțeles că este foarte bine nu numai din punct de vedere economic, dar și pentru a te proteja împotriva ciberatacurilor. Și cum poate Parlamentul European să ajute mai departe pentru ca cerințele cu privire la cibersecuritate să poată să fie sporite? Mulțumesc! Thank you. Mrs. Litau Marcus. Doamna Leita, mulțumesc. Doamnă președinte, într-adevăr, aceasta este o chestiune de mare însemnătate la nivel european, pentru că Europa ar avea foarte mult de câștigat dacă ar reuși prin diversi piloni de reglementare să uh, Um, să organizeze o piață unică a datelor și nu vorbesc doar de aspectul economic, de plus valoarea economică a datelor, este vorba aici și de cercetare, care este foarte importantă, și de sprijinul acordat uh, deciziilor și politicilor publice. Bineînțeles că trebuie să ocrotim viața privată, trebuie să facem o diferență între datele care trebuie să fie pseudo um, anonimizate în domeniul sănătății, bineînțeles, de datele care pot fi anonimizate și care pot uh, deveni date nepersonale. Bineînțeles, există un risc întotdeauna Fiindcă, uh, sincer să fim, în lumea digitală există o marjă de risc întotdeauna. Întrebarea mea se referă la altceva, la uh, un aspect care a fost explicat, vă mulțumesc foarte mult, privind uh, serviciile cloud. Mm, um, uh, multe, în, în multe administrații în statele membre se dezbate această alegere? Unde, unde să se pun aceste date care au fost scoase din sistemul de depozitare tradiționale, care par sigure, dar sunt extrem de nesigure? Și uh, se pune întrebarea dacă trebuie să fie puse în cloudul public sau privat. Iar asta mi se pare foarte, iar acest lucru este foarte interesant și aș vrea să-mi spuneți mai multe lucruri. Ar fi o mare plus valoare a Europei încă o dată, fiindcă vorbeam mai devreme de încărcătoare, ar fi foarte o, o mare plusvaloare să avem o certificare europeană a acestor servicii de cloud. Și asta ar fi foarte important pentru sectorul privat, cred eu, dar pentru că eu am discutat despre acest lucru de multe ori, cred că ar fi și mai important pentru sectorul public, care zi de zi ehm, este supus presiunilor din partea marilor uh, companii care uh, folosesc aceste servicii de cloud, nu dau nume, deci mari companii din lumea, uh, mari, comp- mari, mari companii la nivel mondial pe care le știe toată lumea și uh, care nu doresc să uh, creeze cloudul privat și ar fi mult mai încântate să lucreze cu uh, sectorul, pu- sectorul public și asta ar fi o mare plus valoare pentru administrațiile publice în Europa. Vă mulțumesc! Um, mulțumesc, domnule Șastani, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări pertinente. O să încep cu aplicarea la nivelul statelor membre. La nivel practic, noi ce facem? O revizuire a statelor membre la nivel individual, stat membru cu stat membru, folosim o listă a restricțiilor privind localizarea datelor pe care am identificat-o în evaluarea impactului și luăm fiecare stat membru în parte, avem uh, uh reuniuni bilaterale cu statele membre pentru a încerca să soluționăm uh, problemele în ceea ce privește solicitările de localizare. Este foarte interesant faptul că statele membre au uh, dreptul de a controla legislația națională, bineînțeles, și găsesc uh, noi solicitări de localizare a datelor, exigențe de localizare a datelor care nu au fost identificate până acum și asta pentru că companiile, unele companii din uh, anumite sectoare suferă o transformare digitală și uh, asta nu este percepută, ci ceea, ceea ce în trecut nu era o exigență de localizare a datelor, acum a devenit uh, exigență de localizare a datelor și statele membre iau măsuri pentru a abroga aceste, aceste prevederi. Statele membre iau în serios uh, această activitate. Una dintre problemele cu care ne confruntăm și care ar putea să explice unele întârzieri în ceea ce privește identificarea punctului de contact unic, de în anumite state membre, ehm, pentru că unii dintre dumneavoastră ați consultat portalul de informare și ați văzut că la ora actuală avem 12 state membre care au puncte de contact unice. E bine, asta are legătură cu natura transversală a acestui regulament. La nivel național este greu să se identifice o singură autoritate competentă sau un minister care să poată coordona la nivel eh, transversal lucrurile astfel încât trebuie analizate lucrurile din această perspectivă. Nu este vorba despre faptul că statele membre nu răspund acestor solicitări, ci este vorba despre faptul că este greu să se identifice autoritatea competentă care să-și asume răspunderea pentru acest regulament uh, transversal. Apoi, în ceea ce privește achizițiile publice, am uh, folosit efortul de diseminare prin activitatea reglementativă ca o șansă locală de a informa companiile în legătură cu faptul că achizițiile publice nu uh, pot fi folosite pentru restricționarea localizării datelor, pentru a restricționa datele și localizarea datelor. Conștientizarea a fost puternică la nivelul statelor membre și, așa cum, din câte am înțeles, nu, nu ar fi o problemă la nivelul companiilor. Nu ne-au spus acest lucru, dar monitorizăm cu atenție această chestiune, bineînțeles, că a fost un element important al discuțiilor uh, anterioare. În ceea ce privește seturile de date, de date mixte și anonimizarea datelor, s-au ridicat niște îngrijorări, îngrijorări, dar trebuie să reamintim faptul că asta este și um, uh, calitatea acestui regulament și modul în care se articulează cu GDPR, și anume că nu lasă nicio lacună, indiferent uh, de modul în care se va dezvolta inteligența artificială și alte tehnologii digitale în ceea ce privește de, de, de anonimizarea datelor, nu contează, fiindcă datele care sunt considerate anonimizate la ora actuală, deci nu, nu cu caracter personal, chiar dacă sunt de anonimizate mâine sau poimine, atunci nivelul de protecție va fi asigurat de o altă legislație. Deci avem o tranziție lină între aceste două legi iar asta este elementul cheie, beneficiul cheie al uh, faptului că avem două legi uh, pentru ocrotirea datelor caracter personal și care oferă această tranziție lină în ceea ce privește circulația datelor. Chiar dacă se amestecă seturi de date, companiile nu pot să separe datele, iar cele două legi asigură libera circulație a datelor, fluxul liber al datelor, chiar dacă pentru companii nu este eficient să separe cele două categorii de date, fiindcă e prea costisitor, să zicem, sau fiindcă nu se poate face acest lucru din punct de vedere tehnic, totuși um, GDPR-ul se aplică tuturor seturilor de date, dar nu contează, fiindcă setul de date poate fi plasat uh, oriunde pe teritoriul Uniunii Europene. Deci se aplică în continuare libera circulație a datelor. Bineînțeles, se aplică și uh, regulamentul privind protecția datelor caracter personal, dar și libera circulație. Și atunci companiile uh, pot să hotărască ce doresc și să-și stocheze și să-și prelucreze datele acolo unde doresc pe teritoriul Uniunii Europene. În ceea ce privește codul de conduită, suntem încrezători că industria va uh, finaliza codul de conduită uh, până la sfârșitul lunii noiembrie, așa cum prevede regulamentul. Acest lucru se află pe ordinea de zi a conferinței privind datele economice care va avea loc pe 25-26 noiembrie și prevăzută de, în cadrul președinției finlandeze. Ce ne face pe noi să fim așa încrezători în aplicarea acestui cod de, cod, de conduită este faptul că industria are pe lângă acest cod de conduită și un element de guvernanță foarte bine pus la punct, deci o entitate politică care se va ocupa de supravegherea, de controlarea aplicării codului de conduită. În cadrul acestui mecanism de guvernanță, bineînțeles, se, s-a avut în vedere și instituirea unui mecanism uh, de uh, plângeri, unde se pot depune plângeri în cazul în care sunt nerespectate regulile de către furnizori. Iar după părerea noastră, acest mecanism este unul solid. Bineînțeles, Comisia va monitoriza îndeaproape aplicarea sa și uh, eficiența sa la nivel european. S-au mai adresat întrebări cu privire la portabilitatea datelor la nivel sectorial. Uh, nu am analizat încă acest uh, domeniu. La ora actuală lucrurile se întâmplă transversal, nu ne, nu ne ocupăm de anumite sectoare, sectorul auto sau, sau al sănătății, despre care s-au adresat întrebări, dar uh, asta s-ar putea să fie un element um, pe care vom adăuga pe viitor. Este foarte important deocamdată să avem o temelie puternică care să fie trans uh, Uh, versat la nivelul industriei, care mai apoi să ne, per, să ne permită să avem în vedere și nevoile individuale ale anumitor sectoare. În ceea ce privește exigențe de securitate cibernetică, nu am foarte mult timp să vă explic în detaliu ce am făcut, dar vreau să vă spun că avem un grup de lucru privind uh, certificarea securității în cloud. Acesta și-a uh, finalizat recomandările în ceea ce privește instituirea uh, unui uh, certificat, unei scheme de certificare uh, cloud uh, la nivel european în cadrul legii privind securitatea cibernetică și aici înseamnă că vom avea o, o etichetă sau un, un element, un sistem de certificare european care poate să fie recunoscut ușor de către utilizatori, de către companii și care să garanteze securitatea furnizorului de servicii cloud. Comisia analizează la ora actuală uh, recomandările făcute de către industrie și analizăm posibilitatea de a lansa, de a da un mandat eh, ENISEI pentru a crea un sistem de certificare pentru cloud care ar fi eh, eh, care ar fi folosit, bineînțeles, și de administrațiile publice și de utilizatori, de consumatori și care va da asigurările necesare uh, și siguranța necesară industriei și uh, companiilor care sunt interesate de serviciile cloud. O să mă opresc uh, aici și dacă mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc, domnule Șastane. Din păcate, nu mai avem timp să continuăm această discuție, dar vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit alături de noi să stăm de vorbă. Înțelegeți că acesta este un subiect foarte important pentru comisia noastră. Deci uh, îl vom uh, urmări cu mare atenție, cum vă face și dumneavoastră, bineînțeles. Deci uh, vă așteptăm și pe viitor pentru a ne mai da informații cu privire la evoluțiile din acest domeniu extrem de important. Am încheiat această dezbatere și ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi.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 prezentarea privind calitatea dublă a produselor alimentare de la GRC și uh, o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente. O să avem câteva prezentări, după care vom avea și o discuție. Domnul Petinelli de la DigiGrow este alături de noi, domnul Ulpert și domnul Chayan de la Institutul Comun de Cercetare, JRC, sunt alături de noi și ne vor face niște prezentări scurte. Îi rog uh, să nu depășească 5 minute alocate, cele 5 minute alocate, fiindcă dorim să vă putem uh, pune și întrebări, să avem și o discuție foarte dinamică cu dumneavoastră pe marginea acestui subiect. Îi dau cuvântul domnului Petinelli, care ne va vorbi despre cel mai uh, recent uh, raport al formului la nivel înalt, uh, Mulțumesc, uh, doamnelor și domnilor. Mă bucur că um, pot să vă prezint uh, raportul cel mai recent privind forul la nivel înalt în ceea ce privește funcționarea lanțului de aprovizionare cu alimente. Înainte de a intra în detalii, vreau să vă mulțumesc pentru interesul acestei comisii, comisii în activitatea forului. Acum aveți membrii noi după alegerile europene și aș vrea să încep prin a vă da niște informații cheie privind acest uh, for la nivel înalt. Forul are 50 de membri care reprezintă toate statele membre, consumatorii, uh, agricultorii, industria, ONG-urile, ong și comercianții. A fost instituit pentru a ajuta Comisia în ceea ce privește punerea în aplicare a standardelor industriale în sectorul alimentar și, și acoperă întregul lanț de aprovizionare cu alimente. Și se ocupă de patru domenii prioritare. În primul rând, um, un, practici de comercializare B2B corect, apoi șanse pe piața unică, transparența prețurilor în al treilea rând și în al patrulea rând alcătuirea diferențele între produsele de marcă uh, cu de calitate similară, cu calitate dublă, acest așa numit produs calitate dublă. Și mă bucur foarte mult că după trei ani de activitate am uh, obținut rezultate în ceea ce privește aceste toate aceste patru eh, elemente importante. Și aspectele cele mai importante, importante ale forumului reprezintă eh, produsele cu calitate dublă. Iar în 2017, Consiliul European a dat mandat for, forului la nivel înalt să se ocupe de acest subiect. Iar de atunci, am avut un dialog complex, dar uh, rodnic, cu toate părțile implicate în uh, lanțul de valoare, promovând puternic participarea consumatorilor, reprezentanților consumatorilor la acest proces. Membrii forului au sprijinit abordarea comisiei care se bazează pe dovezi științifice. Și uh, um, Centrul Comun de Cercetare a pus la punct o metodologie și o campanie de testare la mandatul nostru pentru Uh, a analiza acest, uh, um, acest subiect și vă va prezenta și rezultatele acestei activități. Reprezentarea Institutului de Cercetare Comun este foarte puternică la nivelul actual. Iar raportul final al forului um, a instituit un set de bune practici pentru a evalua diferențele de compoziție, care se adaugă pur și simplu activității de reglementare care a fost finalizată acum uh, cu amendarea directivei, directive privind practicile neloiale, practicile comerciale neloiale. Iar acum aceste principii sunt puse în aplicare în ceea ce privește uh, produsele cu calitate dublă sau uh, a cazurilor de fraudă, fiindcă este un subiect complex. Totuși, um, aceasta este doar o parte a activității noastre. Un alt subiect foarte important îl reprezintă barierele de pe piața unică. Barierele de pe piața unică sunt dăunătoare pentru consumatori și pentru IMM-uri. Raportul transmite un mesaj clar și anume că trebuie să asigurăm o mai bună aplicare și mai lină aplicare la nivelul pieței interne, trebuie să promovăm uh, bunăstarea consumatorilor, astfel încât să nu se ducă la, să nu se ajungă la fragmentarea pieței, trebuie să uh, facem față constrângerilor de uh, uh, aprovizionare uh, care nu sunt bariere de reglementare pe piața unică, care sunt noi bariere stabilite, instituite de operatorii privați, care dau posibilitatea, uh, care reduc posibilitatea consumatorilor de a cumpăra produse de unde doresc ei, ceea ce se uh, opune principiului pieței unice. Iată de ce forul uh, a arătat că este nevoie să se identifice mai bine impactul și starea de aplicare a acestor măsuri înainte de a găsi o modalitate potrivită de a soluționa această problemă. Forul a cerut comisiei să um, desfășoare misiuni de constatare în ceea ce privește efectul acestor măsuri pe piața unică și asupra uh, capacității de a alege a consumatorilor. Iar, am, iar noi am cerut un studiu în ceea ce privește acestor constrângeri privind a, a, acestor noi constrângeri pe piața unică. Și forul uh, este locul unde se pot lua acțiuni împotriva practicilor comerciale neloiale în uh, lanțul de aprovizionare cu alimente. Iar uh, acest proces de reflexie al Comisiei se referă la pregătirea uh, unor directive în acest domeniu. Forul a sprijinit uh, ideea că sfera de aplicare a directivei uh, de combatere a practicilor ilegale uh, este extrem de important, iar directiva care a luat, a luat în această direcție, iar raportul final al forului a, cer, a cerut uh, transpunerea rapidă la nivelul statelor membre. Și aș dori să fac referire și la activitatea noastră privind digitalizarea, care oglindește faptul că pe noi, că în acest for uh, ne gândim și la șansele pe termen lung de, com- de competitivitate în lanțul de aprovizionare cu alimente. Uh, aceste recomandări privind bunele practici și politici se fac referire la modul în care să se creeze sinergii, noi competențe, sinergii între actorii publici, privați și din mediul universitar și despre modul în care se, poate găsi, se pot găsi soluții în ceea ce privește partajarea datelor și confidențialitatea datelor. Raportul arată foarte clar că potențialul digitalizării în sectorul alimentar este uriaș și uh, lucrurile evoluează deja. Iar eu, unul, mă bucur foarte mult că vă pot spune că forul a făcut și o legătură foarte clară între competitivitate și durabilitate. Amprenta uh, de mediu va descrește și asta va fi un avantaj competitiv uh, al operațiunilor din sectorul alimentar la nivel european. Iar concluziile de, de durabilitate permit uh, acestui for să-și Uh, să își țintească strategiile în, cazul pachetului ecologi- în cadrul pachetului ecologic. dorim să găsim sinergii între politicile alimentare și să creăm o politică alimentară comună care să înlesnească tranziția ecologică la, în, în toate uh, etapele lanțului de, aliment, lanțului de aprovizionare cu alimentare. Iar lansarea uh, Food Europe, uh, un proiect care va spori uh, transparența în lanțul de aprovizionare cu alimente, este foarte important. Este vorba despre un indicator al alcătuirii prețurilor care arată câți bani se, folos, se cheltuiesc pentru alimente și cum sunt distribuiți acești bani. Se estimează și costurile aici pentru a da o prezentare clară a alocării valorii. Activitatea forului, în concluzie, în acești ultimi ani a fost foarte intensă. Mandatul expiră la sfârșitul anului 2019, în câteva săptămâni, și se deschide posibilitatea rezolvării unor provocări în ceea ce privește sectorul alimentar în Uniunea Europeană. Raportul a identificat cinci astfel de provocări, schimbările climatice, uh, Uh, durabilitatea, uh, naționalismul gastronomic, uh, barierele comerciale și așa mai departe. Trebuie să ne aplecăm asupra acestor provocări și să ne asigurăm că noul ciclu politic va oferi soluții și prin cooperare și incluziune ne putem asigura că va exista un, viro, un viitor luminos atât pentru sectorul alimentar cât și pentru consumatorii europeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Petinelli! Dau cuvântul domnului Ulbert de la Institutul Comun de Cercetare. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că ne-ați dat Institutului nostru de Cercetare Comună ocazia să vă spunem care este contribuția noastră la problema calității duale a produselor, în cazul acesta alimentelor. Un coleg de la Digi Grow tocmai a explicat contextul și uh, vreau să vă explic o parte din uh, chestiunile care s-au putut face în ultimii ani pentru a putea rezolva această problemă. Președintele a dat uh, Centrului Comun de Cercetare mandatul de a compara componența alimentelor pentru ca să poată să creeze o uh, bază pentru o discuție informată și o bază solidă pentru științifică pentru a putea trage concluzii. Prin aceasta s-a dezvoltat o metodologie de testare care, să, a, care a inclus totul de la cum să se aleagă produsele, cum să fie evaluate, cum să fie ele analizate. Această metodologie a fost dezvoltată de către serviciile Comisiei cu ajutorul uh, foarte important al reprezentanților uh, din domeniul lanțului alimentar, incluzând aici organizațiile de consumatori. Metodologia armonizată a fost uh, finalizată deja în primăvara anului trecut, iar pasul următor, GRC-ul împreună cu autoritățile competente din statele membre au putut să desfășoare o campanie de testare la nivelul Uniunii pentru a evalua caracteristicile legate de calitate ale produselor alimentare, folosind metodologia de testare care fusese dezvoltată de către noi înainte. În noiembrie 2018 am invitat cele 18 state membre să participe la acest exercițiu, am oferit instrucțiuni detaliate despre cum uh, se poate face acest lucru. Chiar înainte de invitație s-a ajuns la un acord că autoritățile competente vor colecta eșantioane pe teritoriul lor pentru a putea avea o procedură oficială de control. 19 state membre s-au angajat să ne ofere rezultate și să participe la acest studiu prin colectarea nu numai a datelor, ci și prin uh, angajamentul de a lua, de a face uh, poze, uh, de a uh, introduce informațiile într-o bază de date comună și pentru a participa apoi la evaluarea acestor date. Mai multe din uh, aceste produse au fost uh, acoperite și anume 13, 113 produse uh, de marcă și 15 cu uh, un label privat. Dacă ne uităm la coșul, așa zis, de cumpărături pe care l-am creat, vedeți aici că avem produse foarte diferite la care ne-am uitat cu mai mult uh, accent pe uh, băuturi, lactate și um, alimente pentru um, nou-născuți sau copii. Evaluarea a fost făcută uitându-ne la toate informațiile care sunt oferite pe eticheta produsului respectiv, adică declarația de nutrițională, dar și uh, lista de ingrediente, pe de o parte, pentru ca să știm care este compoziția produsului respectiv, dar foarte important ne-am uitat și la eticheta, la practic la mm, titlul produsului, la ă, partea de sus a pachetului în care este ambalat ă, produsul pentru ca să vedem dacă mm, prin această aparență a produsului consumatorul își dă seama că produsul e diferit sau nu. Dar lumea nu este în alb și negru. De multe ori am avut rezultate care nu puteau fi încadrate nici în identic, nici în diferit, ci în similar. Vedeți aici care sunt criteriile pe care le-am aplicat pentru a putea să um, înțelegem despre ce este vorba. Vorbim, deci, pe scurt aici. În uh, ceea ce privește rezultate, 33% din produse au avut o componență și compoziție uh, similară, însă aceasta nu s-a, iar la 10% nu se putea vedea o diferență uh, pe pachet, deși produsele erau similare. Apoi am avut și produse care erau identice și la fel și eticheta și uh, parchetul se prezenta în mod identic. Și apoi am avut 20 și ceva la sută dintre produse care aveau componență diferită, dar această diferență nu era foarte clar uh, transpusă într-o aparență diferită a produsului. Deci similaritățile erau evidente și am avut un grup de 25% aproximativ care avea o componență și compoziție diferită, dar diferența se putea citi imediat pentru că produsul era arătat diferit uh, în față de uh, altă țară, de exemplu, și astfel consumatorul era clar informat că e vorba de un produs diferit. Acestea sunt concluziile pe care noi le-am putut uh, trage nu am reușit să vedem vreo indicație sau vreun model urmărit pentru diferențiere regională a produselor. E foarte important să subliniem că deși am folosit un număr ridicat de eșantioane și foarte multe produse, acest exercițiu nu poate să fie considerat relevant pentru toate produsele pe piața europeană. Și altceva ce e important de subliniat este că o compoziție nu poate să fie transpusă automat într-o concluzie despre calitatea unui produs. Ceea ce facem acum este să, că facem și o analiză senzorială pentru a vedea dacă o compoziție diferită a unui produs este detectabilă de simțurile umane, deci printr-o testare prin simțurile umane. Mulțumesc foarte mult pentru atenție! Mulțumesc, domnule Ulbert, pentru prezentarea dumneavoastră foarte concisă. Din păcate, într-adevăr, nu avem mai mult timp, dar acum al treilea vorbitor, domnul Ceaian, tot de la JRC. Vă rog. Vă mulțumesc, domnul Ceaian. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Vreau să prezint uh, analiza cu privire la diferențele, similitățile sau așa zisă analiză economică a diferențelor în compoziția obiectelor. După cum vedeți din titlu, obiectivul acestui proiect este să ne uităm la practicile de uh, Um, produse duale din perspectivă economică. Deci o analiză economică a acestui proiect care este complementară față de munca pe care a depus-o colegul meu și pe care tocmai ați auzit-o. Activitatea la acest proiect a început în iulie 2018, iar proiectul se va termina în 31 decembrie 2019. E vorba de un proiect în curs, dar uh, ne apropiem de sfârșitul uh, său. În ceea ce privește analiza. Aici, după cum vedeți, proiectul este în curs, vă prezint numai activitățile, nu vreau să vă prezint rezultatele uh, proiectului. În ceea ce privește deci analiza, ne uităm la partea consumatorului, la partea producătorului și apoi facem și o analiză orizontală din partea consumatorului, întrebarea pe care vrem să o punem din perspectiva consumatorului este cum sunt afectați consumatorii de practicile de calitate duală? Care este efectul uh, calității duale pe um, consumator, concret? Pentru a răspunde la această întrebare, folosim informații pe care le avem în literatura economică, Folosim însă și o metodă empirică și conceptuală, de asemenea informații pe care le găsim în literatura de specialitate, și pentru a aduce dovezi empirice vrem să uh, facem și facem și experimente. Aceasta e din perspectiva consumatorului. Din perspectiva producătorului, întrebarea cheie la care vrem să răspundem este în ce măsură producătorii sunt motivați să facă astfel de calități uh, diferite, să, să ofere calități duale. La fel, uh, aici am folosit informații și expertiză din literatura de specialitate pentru a putea răspunde. În ceea ce privește analiza de orizontală pe care am făcut-o, am încercat să analizăm aici uh, care sunt mobilele acțiunii lor, producătorilor, care sunt factorii, adică care determină practicile de, um, pentru produsele duale, care se aplică pentru crearea lor. E vorba de analiza empirică și aici am folosit datele care tocmai fusese reprezentate înainte de către colegul meu. Am folosit aceste date, dar am comparat și cu alte date socioeconomice pentru a putea să ne finalizăm analiza. În ceea ce privește cadrul de analiză pe care l-am folosit, dacă ne uităm la practicile uh, alimentelor duale, trebuie să ne uităm și la alt context. De exemplu, trebuie să înțelegem că e vorba de lanțul de aprovizionare cu alimente, cum este organizat acesta. Trebuie să analizăm toate aspectele care țin de lanțul alimentar. Dacă ne uităm la partea producătorului și vrem să înțelegem uh, care sunt uh, stimulentele pentru folosirea practicilor duale, trebuie să ne uităm și la puncte precum nivelul de concurență, strategii pe care le folosesc uh, producătorii sau reprezentanții unor mărci pentru ca să-și plaseze produsele pe piață. Când ne uităm din perspectiva consumatorului, foarte important este percepția consumatorului cu privire la calitatea duală. Adică, mai precis, care sunt ingredientele, care sunt atributele pe care le folosesc consumatorii pentru a analiza calitatea unui produs alimentar. Adică, până la urmă, ceea ce le influențează alegerile atunci când merg la supermarket. Iar uh, Astfel, se poate vorbi și despre influențarea uh, comportamentului. Pentru că dacă diferențele între produse similare sunt la nivelul ingredientelor, dacă aceste ingrediente, de aceste ingrediente sunt uh, folosite de către consumator pentru determinarea calității acelui aliment, atunci aceasta le influențează desigur alegerea. Cadrul analitic am încercat să vi le explic, deci, pentru a putea înțelege mai bine implicațiile alimentelor cu calitate duală pentru consumatori, am uh, făcut experimente în șase state membre, pe care le vedeți aici, pentru diferite produse specifice, cu un eșantion de 2100 de, responde- de respondenți. Am încercat, deci, să oferim uh, dovezi empirice despre ceea ce îi afectează pe consumatori și despre și am vrut să încercăm să aflăm dacă consumatorilor le pasă de diferențele de produse între diferitele, uh, între diferitele piețe pe care acestea sunt prezentate și, deci, după cum ziceam, proiectul este în curs și de aceea nu am putut să prezentăm rezultatele până acum. Sunt uh, rezultatele pe care le avem până acum și rezultatele acestui studiu vor fi transmise tuturor actorilor și vor fi prezentate la o întâlnire în ianuarie 2020. Vă mulțumim foarte mult, uh, domnule Ceaian, și o să vă invităm cu siguranță încă o dată atunci. Suntem destul de limitați, spune doamna președinte, în ceea ce privește timpul. Deci acum dau cuvântul doar câte două minute tuturor celor care vor să pună întrebări. Pentru PPE mai întâi, domnului Socol, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc colegilor de la JRC pentru prezentarea atât de interesantă. Știm că este vorba de un subiect politic, a fost folosit în diferite dezbateri politice și campanii chiar, Cred că e foarte important ca discuțiile din această comisie și din Parlament să se bazeze pe de-o parte să se bazeze pe date științifice și pe fapte și nu pe impresii. Iată de ce mi se pare foarte important studiul și sper să fie baza pentru alte studii ulterioare. Un mesaj foarte important politic este că nu există nicio indicație uh, în legătură cu modificarea produselor în funcție de zona geografică în care sunt vândute. Deja aceasta este o concluzie foarte importantă. Nu putem vorbi de est, vest, nord, sud, deci nu există o împărțire geografică. Ceea ce m-ar interesa să știm este însă dacă ați identificat vreun uh, pattern, vreun model care se repetă. Și dacă nu, puteți să faceți vreo vreun pronostic despre cauzele acelor diferențe. Poate puteți să insistați puțin asupra cauzelor acestor diferențe. Dacă e vorba de ingrediente diferite sau dacă e diferit, ă, sunt diferite metode, vorba de metode diferite de producție sau alte specificități naționale. Aș vrea să mai atrag atenția și asupra faptului că 9% din proiecte difer, din produse diferau în compoziție, dar fără să difere și la aparență. Dar 32% din produse aveau o compoziție similară și deci se poate se, și că se putea justifica respectiva diferență. Poate puteți să ne spuneți mai multe despre aceasta, puteți să ne dați câteva exemple eventual, pentru că dacă o noțiune ca o variație mică poate fi interpretată de cineva ca ceva minor, poate să fie ceva major pentru altcineva. Deci aș fi vrut să știu exact concret ce vreți să spuneți. Mai am multe alte întrebări, dar nu vreau să vă ocup prea mult timp. Da, am 15 oameni pe listă, deci cred că nu o să putem termina la 11.30. Doamna Borzan. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Eu sunt foarte bucuroasă că putem avea ocazia să discutăm acest raport. Vreau să subliniez faptul că membrii Comisiei IMCO au fost cei care au inițiat acest proiect pilot în ultimul mandat. Aș dori să subliniez și că uh, E vorba aici numai de jumătate de, din proiectul pe care noi l-am cerut, pentru că noi am cerut și o testare a produselor non-food și o să insistăm în continuare pe acest aspect. În legătură cu campania de testare și rezultatele JRC-ului, eu nu am nicio, nu sunt surprinsă deloc. După cum știți, în mandatul anterior am uh, condus un studiu și cred că putem să-i spunem un studiu științific împreună cu Agenția de, pentru Alimente din Croația și am ajuns la un rezultat similar. Am testat produse aparent eh, similare între Germania și Croația, cu analize de laborator. Și am ajuns la concluzia că o treime din eh, produsele testate aveau calitate diferită. De exemplu, hot doguri eh, de carne, care erau vândute pe ambele piețe, Germania și Croația, erau în Germania făcute din carne și în Croația din uh, carne care fusese dezosată mecanic, iar legislația UE nu permite ca această carne să fie numită carne. Am găsit de asemenea și um, la alimentele de copil o calitate mai scăzută în Croația, cu mai puține um, omega-3, cu mai puține, amin, mai puține aminoacizi, cu mai puține uh, nutrienți și aceste schimbări nu pot fi justificate prin preferințele consumatorilor. Rezultatele au fost atât de necontestabile încât producătorul respectivei mâncări pentru copii a anunțat că va retrage de pe piață produsele acelea de calitate scăzută de pe piața croată. Am mai constatat și că produsele diferă în felul următor. Produsul de pe piața occidentală este câteodată mai prost decât cel din est am găsit uh, un produs cu mai mulți uh, îndulcitori artificiali decât în Germania decât în Croația. Deci eu am spus mereu că dacă punem produse de calitate duală pe piața europeană, nu este numai o problemă a Europei de Est. Iertați-mă, dar trebuie să trageți o concluzie. Sunt două minute, vă rog, pentru fiecare și deja ați vorbit trei. A, iertați-mă, nu mi-am dat seama. Bun, păi vreau doar să spun că doamna comisar, uh, domnul comisar desemnat, Reinders, ne-a arătat că este foarte interesat de acest subiect la audierea pe care a dat-o în Parlamentul European și sperăm să facă multe în acest domeniu. Iertați-mă că am depășit. Da, știu, avem foarte mulți vorbitori pe listă, de aceea vă scurtez așa. Doamna Șaranzova are cuvântul acum de la Riniu, vă rog, două minute. Mulțumesc, foarte pe scurt, am să încerc. În primul rând, s-a vorbit despre mai multe cifre și 10%, ceea ce este foarte mult. Este important să spunem ce s-a spus și aici, nu este doar o problemă între Estul și Centrul Europei, este o problemă europeană peste tot, deci consumatorii cred că ar trebui să se teamă de acest lucru peste tot. În al doilea rând, îmi place argumentul prezentat de câțiva producători și anume că această calitate dublă se bazează pe așteptările de preț ale consumatorilor. Este pur și simplu uh, o discriminare. Asta nu înseamnă că pentru că ai mai puțin bani trebuie să ți se vândă produse mai ieftine, care sunt uh, mai ieftine și de produs. În ceea ce privește concluzia raportului final, în care spuneți că prețurile uh, față de consumator nu ar trebui să fie considerate ca un factor legitim de diferențiare a unor uh, produse identice, vă rog să eliminați per se, pentru că aceasta n-ar trebui să fie niciodată un factor de diferențiere. Și asta mă aduce la analiza economică și aici regret că Republica Cehă nu a fost inclusă. Ați subliniat deja câteva rezultate, însă vreau să vă întreb unde putem găsi aceste date preliminare și, pe de altă parte, vedeți că comisia noastră este foarte interesată. Ar fi bine să avem o dezbatere mai largă aici la IMCO, înainte de întâlnirea participanților și când va fi organizată ea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Colaia, din partea verzilor EFA. Mulțumesc, doamnă președintă! Mă bucur că această chestiune a produselor de calitate duală uh, a fost uh, introdusă astăzi în studiul care tocmai ne-a fost prezentat. Am uh, început dezbaterile și am auzit aici ce s-a spus. Împachetare diferențe 9%, ambalajul pe partea din fața produsului 10%. E clar că în țara noastră acest aspect a fost discutat uh, în uh, campania prealegerilor foarte puternic. Am venit cu propuneri care să ajute consumatorii, dar acestea nu au fost susținute și în mandatul anterior nu s-a rezolvat nimic. Piața unică este un adevărat succes al Uniunii Europene și reticența noastră pentru a rezolva astfel de probleme afectează încrederea cetățenilor față de felul în care funcționăm. Cred că ar trebui să introducem companiile care au astfel de produse cu standarde duble pe o listă neagră. Consumatorii uh, se tem de uh, faptul că pot fi afectați și cred că ar trebui să fie o evaluare pe caz, pe fiecare caz în parte. Uh, pe de altă parte, directiva pentru practici neloiale face referință la diferențe semnificative din punctul de vedere al compoziției sau a caracteristicilor și am încheiat citatul. Însă ce putem considera o diferență semnificativă, o diferență mică din punct de vedere al compoziției ar putea afecta de ajuns de mult calitatea produsului sau așteptările consumatorilor. Una dintre recomandările făcute la forum la nivel înalt pentru felul în care funcționează lanțul de aprovizionare arată că ar fi bine să se facă o cartografiere și o identificare a regulilor și standardelor în funcție de statele membre atunci când e vorba de produsele alimentare și cerințele naționale, cum se cheme ele, cheamă ele pentru a cere în mod justificat o adaptare a produsului. Deci vreau să vă întreb dacă Comisia va da urmare acestei recomandări și o altă întrebare. Comisia are de gând să clarifice conceptul, și aici citez, uh, diferență semnificativă a compoziției și a caracteristicilor, și am încheiat citatul, și care sunt acțiunile ulterioare care sunt prevăzute de comisie în general la acest dosar. Mulțumesc. Doamna Joran, din partea grupului ID. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare utilă, interesantă, care ar trebui să fie tradusă în toate limbile oficiale. Păcat ați pus uh, poze cu ambalajele, dar nu și cu prețurile, ceea ce ne-ar putea spune foarte mult. Ne spuneți că o treime din produse ale aceleiași mărci au propuneri diferite în alte țări. E o cifră destul de semnificativă care ridică semne de întrebare. În ceea ce privește Activia de la Danone, conține mai multe căpșuni în Germania decât în Franța, același lucru și pentru conținutul de calciu, în țările de jos, de exemplu, nivelul este mai mare decât în Republica Cehă. Deci, iată încă o dată date semnificative care ridică semne de întrebare, în special pentru consumatori. Și o, un alt lucru important este laptele pentru copii și asta are de-a face cu sănătate. Și uh, am văzut foarte multe diferențe în uh, acest studiu. Nu are rost să le reiterez aici pentru că aveți dosarul în fața dumneavoastră. Uh, Uh, poate că mamele se pot întreba astăzi dacă aceste diferențe uh, afectează, ar putea afecta copiilor, bebelușii, dar studiul dumneavoastră nu dă un răspuns și vreau să vă întreb de aceea dacă veți merge mai departe. În ceea ce privește un alt element care este extrem de interesant, este un raport care merită cu adevărat toată atenția noastră și regret faptul că reprezentanții celor 22 de state membre uh, nu, această listă practic nu este exhaustivă. Experții își dau seama uh, de așa numitul uh, patriotism naționalist, gastronaționalism se cheamă și mi se pare interesant, de altfel Așa cum s-a văzut și în campania electorală pe care ați evocat-o dumneavoastră, exista o campanie în acest sens și, uh, practic, n-ar fi rău pentru că asta ar putea să readucă pe linia de plutire câteva sectoare alimentare, cum știți, de exemplu, cel uh, al foie graului, care este sancționat acum de Statele Unite și nu este destul de bine protejat în Uniunea Europeană. Avem o problemă de, uh, num, legată de nume, de uh, identificarea acestuia și poate vom reveni pe viitor la această temă. Domnul Mazurek, din partea grupului ECR. Doamna Mazurek, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult. Cred că e foarte important să ne aplecăm asupra calității duale și cred că e foarte bine că cei care s-au aplecat asupra subiectului s-au implicat profund în această temă. Un rezultat al acestor uh, studii a fost că s-au introdus noi mijloace pentru a putea să identificăm mai bine care este adevărul despre calitatea duală. Mi-e teamă însă că organizațiile de consumatori sau organizații pur și simplu vor pierde um, lupta împotriva concurenței neloiale. Deși rapoartele sunt foarte de calitate, întrebarea e ce se întâmplă cu măsurile după aceea împotriva practicilor de calitate duală. De aceea eu vreau să vă exprim dubile mele despre ceea ce va face comisia și vreau să vă întreb, aveți alte inițiative în ceea ce privește rețeaua CPC sau cum vreți să susțineți organizațiile consumatorilor pentru ca să se combată cu adevărat efectiv aceste practici, dincolo de ceea ce avem ca programe momentan? momentul de față. Și vreau să știu dacă și Comisia a considerat să folosească toate aceste concluzii pentru măsuri de integrare, pentru ca cei care sunt interesați să poată să facă la rândul lor presiune directă asupra partenerilor nesinceri din această branșă. Thank you, Mrs. Mazurek. And then, uh... Mulțumesc, doamna Mazurek și în, primul, în ultimul rând din partea coordonatorilor, doamna Conecna. Nu, spaniolă. Da? Mulțumesc. Acest uh, studiu nu este o noutate pentru noi. De ani de zile s-a lansat practic uh, un adevărat, uh, o adevărată luptă împotriva acestui fenomen pe care îl putem dezbate în mai multe feluri. Însă acum iată că negru pe alb se vede că există aceste uh, Uh, produse duale și, așa cum am constatat, este o problemă care afectează o treime din produsele de pe piața unică. Ne-am putea aștepta ca producătorii să țină cont de tot ce apare în acest studiu. Rezultatele ne arată practic ceea ce bănuiam de mult timp. Trebuie oricum să spunem cu claritate că piața unică nu funcționează și asta ne afectează pe noi toți. Eu, practic, uh, pretindem că avem o piață unică europeană, însă nu este chiar așa. Nu avem, uh, practic, nicio concluzie pozitivă pe care să o tragem din acest studiu și pe mine mă îngrijorează foarte mult faptul că această problemă este aceeași pe care o regăsim și în cadrul directivei referitoare la practici neloiale, Autoritățile spun că am avea niște soluții reale, însă pe teren vedem că lucrurile stau cu totul altfel și avem uh, situații uh, complet uh, dificile, de exemplu pentru produsele care conțin grăsimi. Atunci când uh, se aleg aceste produse, ne dăm seama că ele au fost uh, uh, modificate și asta ar putea afecta rezultatele finale. Există o serie de date care ne ridică semne de întrebare în ceea ce privește utilizarea anumitor uh, ambalaje sau pachete și credem că ar trebui să se utilizeze în mod creativ acest concept de diferențiere semnificativă. Eu aș fi vrut să vă mulțumesc uh, foarte mult pentru acest studiu, însă uh, ce se va întâmpla până la urmă, totul va rămâne ca înainte. Uh, acest studiu nu va avea nicio consecință, nu este relevant în niciun fel, se confirmă doar niște consecințe ale directivei care n-au niciun sens. Și până la urmă, singura soluție ar fi să modificăm directiva. Mulțumesc. Mulțumesc. Continuăm cu lista vorbitorilor. Avem mulți colegi înscriși. Este un punct de ordine, poate? Da. Cerusem să iau cuvântul și nu știu dacă sunt înscrisă sau nu. Tocmai spuneam că s-a terminat uh, runda coordonatorilor. Speakers, you're on the list. Ok. And then ask uh, the, the, our guests. Și după aia trecem la ceilalți vorbitori și v-aș ruga să încheiem. Aș vrea să terminăm înainte de ora 12 pentru că am depășit deja timpul pe care l-aveam prevăzut inițial. Deci pentru următorii vorbitori v-aș ruga să vă limitați la un minut și jumătate, nu două minute. Vă rog. Sau dacă nu vom avea probleme. Doamna Tun este prima înscrisă. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru acest raport. Dezbaterea de astăzi ne arată cu claritate că nu avem timp suficient la dispoziție. Am avea nevoie de o dezbatere pe larg și pot să vă informez că avem și un uh, forum european al alimentației. Ar putea fi utilizat pentru că este o dezbatere foarte aprinsă și aș avea uh, două întrebări pe tema acestui raport. În primul rând, numele pe care l-ați dat, uh, comparativa și așa mai departe. De fapt, uh, nu este o comparativă atât de inextenso, pentru că avem doar câteva exemple. Vorbiți despre spaghetele, de exemplu, uh, despre paste și luați trei țări. Uh, ca exemplu, Bulgaria, Cehia și Slovacia și m-am uitat pe internet și am văzut că aceleași paste de tip uh, spaghete sunt și în Austria și caracteristicile sunt diferite de cele din Bulgaria și Slovacia. Alte produse, cum ar fi Coca-Cola sau Fanta, sunt disponibile în 28 de state membre, dar au fost testate doar în 16 țări. Dacă celelalte state nu doreau să coopereze cu dumneavoastră, ce pot să spun? Doar că regret că noi nu am fost informați, pentru că noi suntem aici tocmai pentru a coopera și poate noi putem să mobilizăm uh, statele noastre pentru a coopera mai mult uh, în acest proiect atât de important. Sau poate că ar fi trebuit să participăm la discuțiile acestui forum pe care l-ați menționat. Deci, oricum, îmi pare rău că nu ne-am înțeles de la început. O altă întrebare și am să trec totuși peste întrebări pentru că nu avem timp la dispoziție, dar cred că trebuie să fim foarte incisivi. Dumneavoastră ați spus că nu ați identificat o diferențiere regională a produselor, însă sunt produse diferite care sunt împachetate sau ambalate în același fel în statele membre și uh, mulți dintre noi am uh, votat uh, împotrivă atunci când s-a votat această propunere de directivă care, din punctul meu de vedere, este una negativă. Câțiva dintre colegi au menționat-o deja. E vorba de acel concept de diferențiere semnificativă, de listă deschisă pentru derogări și așa mai departe. Uh, dacă luăm niște exemple concrete, avem, de exemplu, uh, acest fuse tea cu 5% de suc de piersică în unele țări, în altele 3% și în altele 0,1%. Vi se pare asta o diferență semnificativă sau nu? Și vreau să vă dau doar câteva exemple. Iată, aici uh, un borcănaș cu brânză de vacă, cottage cheese, Aici, în alt, un alt produs asemănător în care se spune că sunt arome naturale în plus și multe alte lucruri. E o diferențiere semnificativă sau nu? De ce nu le-ați testat pe toate? Concluzia este că trebuie să revenim foarte rapid la această problemă, la această legislație, la această directivă și să o îmbunătățim. Mulțumesc foarte mult, spune președinta, pentru modul elocvent în care ați intervenit și, dragi colegi, Vă rog încă o dată să fiți foarte conciși pentru că nu vom mai avea interpretare, deci vă rog să terminați la timp, dacă se poate. Doamna, toți vă rog un minut, nu mai mult. Mulțumesc, doamnă președintă, și vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestor rapoarte atât de importante. Din punctul meu de vedere, vânzarea de produse care par a fi identice când de fapt au o compoziție diferită sau caracteristici diferite, aceasta induc în eroare consumatorul. Salut uh, directiva în ceea ce privește practicile neloiale, care ar trebui să pună capăt acestei diferențieri uh, duale. În uh, lumina primelor rezultate prezentate de acest raport, se pare că nu există o diferențiere geografică consistentă din punctul de vedere al calității alimentelor, însă se pare că 30% din produse care sunt comercializate între statele membre au o compoziție diferită, deși au uh, un ambalaj similar sau chiar identic și, din păcate, acest procentaj este extrem de ridicat și aceasta nu ar trebui să separe consumatorii în două categorii. Rezultatele sunt doar parțiale și deci ar trebui să așteptăm raportul final al Comisiei Europene care uh, reprezintă și partea vizuală, dar și partea mai analitică de analiză senzorială cred că ar trebui să monitorizăm mai bine situația, să vedem dacă într-adevăr nu sunt diferențe de calitate la nivelul produselor comercializate în statele membre. Mulțumesc, domnul Miller nu este aici, doamna Aguilera, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, foarte pe scurt și îmi cer scuze pentru că la primul raport am ajuns un pic mai târziu, nu știu dacă s-a discutat deja această chestiune. Aș vrea să clarificăm ceva. Atunci când vorbim despre produse diferite, cu caracteristici diferite, practic, eticheta corespunde compoziției produsului sau nu? Pentru că n-am înțeles prea bine și vreau să știu dacă etichetarea făcută pentru aceste produse corespunde sau nu compoziției produsului respectiv. Asta e prima întrebare. În al doilea rând, al doilea raport, când va fi finalizat, atunci o să-l evaluăm, pentru că deocamdată ne-ați spus că sunteți încă în studiu. Spuneați, printre altele, că în unele țări uh, se analizează șase produse. Puteți să ne spuneți despre ce produse e vorba și după aceea vom vedea concluziile finale la începutul anului viitor. Nu știu dacă putem ști mai multe despre cele șase produse pe care Comisia le analizează în al doilea raport. Mulțumesc! Thank you. Mrs. Benkova. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Uh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, pentru prezentare și pentru concluziile extrem de utile Uh, vreau să vă spun și eu că aici vorbim despre diferențe, nu diferențe ale preferinței consumatorilor sau a percepției, ci de diferențe de calitate a produselor de pe piață. Și cum ați spus, uh, uh, um, cum v-am spus, am um, um, am, noi știm foarte bine că pe consumatori interesează calitatea produselor, deci trebuie să fim atenți și am făcut pași importanți în ceea ce privește conceperea unei metodologii pentru a identifica problemele, mai ales în ceea ce privește calitatea produselor. Nu e vorba aici despre uh, marcă sau despre aparența, cum arată produsul. Vreau să vă întreb care sunt pașii de urmat în ceea ce privește îmbunătățirea acestei metodologii, care va fi procesul de revizuire și care sunt următorii pași concreți pe care putem lua pentru a ne asigura că îi protejăm pe consumatorii noștri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Leitao Marcheș! Mulțumesc. Uh, eu nu vreau să vorbesc despre calitate, calitatea dublă, ci de digitalizare. Acesta este un raport foarte bun și sunt de acord că trebuie discutat uh, mai mult, dar nu avem suficient timp astăzi pentru a discuta toate punctele necesare. Eu vreau să vorbesc despre digitalizare și despre ce uh, Uh, trebuie să facem pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă în acest sector, în lanțul de aprovizionare cu alimente. Avem foarte multe microcompanii și trebuie să le putem integra pe piața digitală. Altfel, uh, fiindcă nu este vorba doar, fiindcă în sectorul privat uh, trebuie să se ia măsuri pentru a include microcompaniile în lanțul de aprovizionare cu alimente. Și apoi, cum se pot uh, reforma lucrătorilor, fiindcă știm, foarte, știm că securitatea locurilor de muncă este foarte importantă în uh, acest sector. Recomandările lasă de dorit aici, dacă îmi permite să spun așa, și uh, trebuie să discutăm mai mult despre ce fel de măsuri putem adopta. Vă mulțumesc. Thank you. Um, just saying that we have interpretation. Uh, vreau să vă spun că avem interpretare până la ora 12, deci uh, și mulțumesc interpretelor pe această cale. Deci puteți să vorbiți limba maternă. Doamna Gebhardt. Da, vă mulțumesc. Vreau să corectez un uh, punct. S-a spus înainte că legea pe care am elaborat-o anul trecut a fost o lege preponderent bună și că de aceea am fost de acord cu ea. Numai într-un singur punct la punctul uh, calității duale e foarte proastă și de aceea noi am spus că noi votăm pentru această lege pentru a asigura acele puncte pe care le-am garantat și în următoarea legislatură va trebui însă să lucrăm ca acest punct care ține de inegalitățile la produsele duale să fie abordat din nou. Deci eu cred că a fost o cale corectă atunci când am susținut această legislație, să fie clar de ce am votat-o atunci, să nu se scrie istoria altfel decât s-a întâmplat. Eu știu că nu ai avut intenții rele când ai uh, explicat lucrurile, dar acesta este adevărul. Studiul despre care vorbim acum însă arată că ceea ce percep ca senzație foarte mulți cetățeni, până la urmă a putut să fie și concretizat. Ceea ce ni s-a spus în ultima legislatură de mai multe ori că are, că e o himeră, că de fapt uh, mergem, totul, mergem numai după sentimente și impresii, de fapt uh, o treime din produse au demonstrat că nu e vorba de ceva subiectiv, este o mare probabilitate ca impresia să fie de fapt reală și deci e nevoie să acționăm. Aș vrea să lansez un apel de aceea la toți colegii Trebuie să acționăm, apelez aici și la Comisia Europeană să ia în serios subiectul acesta. Dacă cetățenii în continuare vor avea senzația și siguranța, certitudinea că există calități diferite ale produselor în diferite state, indiferent din ce motive, și dacă vor face așa ca și cum uh, în continuare ar fi aceleași produse pe piață, toți cei care sunt responsabili pentru punerea lor pe piață, nu e bine. Pierdem încrederea. Toți actorii de pe piața internă ne spun avem nevoie de reguli uh, comune, avem nevoie de o armonizare de plină când e vorba de dereglementare dar apoi când e vorba de calitatea produselor, deodată sunt foarte diferite lucrurile pe piață. Nu este posibil să mergem tot timpul doar pe un sens unic. Întreprinderile trebuie să ia în serios calitatea produselor, trebuie să ține cont de toate statele membre, de toți consumatorii, pentru că numai așa putem vorbi de o piață unică de calitate. Mulțumesc, domnule Agius. Many consumers feel concerned and are willing to... Consumatorii sunt gata să facă, să ia decizii mai responsabile, să ia decizii mai informate, dar în același timp, din multe motive, nu este foarte ușor să facă așa, incluzând aici prețul, etichetarea opțiunilor de alimente sustenabile. Acestea trebuie să fie mai ușoare, mai uh, accesibile, iar politicile europene contează mult aici. Susținerea pentru alimente mai sustenabile, pentru lanțul alimentar uh, corect, uh, tranziție corectă către o politică de alimentație mai integrată e esențial prin, acest, uh, prin aceste măsuri. Ar trebui să ne uităm însă și la imaginea de ansamblu. Regulile de etichetare trebuie să fie mai clare pentru a garanta că ceea ce văd consumatorii pe pachet este și ceea ce găsesc înăuntru. Interpretările divergente și punerea în aplicare diferită a legislației va duce în o protecție, la o protecție diferită a consumatorilor între statele membre și aceasta s-a dovedit deja că este o cauză potențială a calității duale o informație importantă rămâne, de exemplu, ascunsă de consumator originea cărnii, a laptelui și uh, locul de procesare al cărnii respective. Și acum, în final, domnul Schwab. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să fac câteva rezumate aici. În primul rând, nu există cetățeni de rangul 2 în Uniunea Europeană și studiul a arătat foarte clar că acele încălcări pe care le-am constatat nu au uh, afectat mai ales o singură regiune. În al doilea rând, dacă așteptăm ca toți consumatorii să se informeze corect, nu se cere prea mult uh, să poată să citească compoziția produselor. Adică, concluzie, la 9% din produse există diferențe care nu sunt clar declarate. Și aici vreau să revin la ce a spus doamna Gebhardt. În Germania, pentru produsele de pește, avem o reglementare națională care stabilește câtă apă maxim poate să fie amestecată. Însă, la dezbaterea europeană, statele membre au început să zică la noi avem mult mai multe apă în produse. Ar trebui să reglementăm la nivel european că un produs de pește nu poate să aibă mai mult de 6%, de exemplu, apă. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, aceasta ar ajuta foarte mult multe state membre și ar fi și mai simplu pentru consumator, pentru că atunci ar ști pe peste tot în Europa se aplică aceeași lege, același produs îl pot găsi peste tot în lanțul alimentar. Și altceva ce e foarte important, directiva pe care am prelucrat-o nu este încă în vigoare, deci nu știu exact dacă ne ajută să o combatem deja. Haideți să așteptăm să vedem care sunt rezultatele studiilor ulterioare, haideți să vedem dacă putem împreună să luptăm împotriva acelor produse care sunt cu adevărat fals declarate și care au componență diferită și să vedem ce ne aduce noua directivă și după aceea putem face o evaluare. Aceasta e propunerea mea. Mulțumesc! Thank you, Mr. Schwab. That concludes the list. Mulțumesc, am încheiat cu lista vorbitorilor. Acum uh, o să îi rog pe cei trei oaspeți ai noștri să răspundă și îi rog să nu depășească 10 minute, toți trei, deci 10 minute pentru toți trei, dacă se poate, vă rog frumos. Mr. Petinelli to start, maybe? Or... I think that... Domnul Petinelli. Majoritatea întrebărilor au legătură cu studiul, deci o să-i rog pe cei de la uh, GRC să înceapă cu răspunsurile. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, uh, dați-mi voie să um, să mă refer uh, la întrebările, dintre multe întrebări care ne-au fost adresate, să mă refer la întrebările care se referă la aspecte tehnice, să spunem așa. Uh, Uh, s-au adresat uh, mai multe întrebări în ceea ce privește brevetele și uh, um, am fost întrebați dacă se pot interpreta motivele pentru diferențierea produselor și um, am fost rugat să dau și exemple. Pentru uh, anumite produse, uh, iar uh, um, unul dintre aceste produse uh, este pe masă înaintea noastră, în fața noastră, pentru, uh, uh, pentru acest produs avem uh, diferențe în ceea ce privește uh, cantitatea de suc uh, de 0,5% până la 5%. Deci uh, este clar că este o diferență în momentul în care diferența, dacă este semnificativă sau nu, această diferență este discutabilă. Pentru alte produse nu am constatat uh, o astfel de diferență atât de evidentă. În multe cazuri, și aceasta este interpretarea noastră, nu uh, avem uh, dovezi, dar de multe cazuri diferențe mai mici ar putea să fie rezultatul uh, unor reguli diferite de, de rotunjire a cantităților sau de declarare a compoziției de, nutrie, de nutrienți a produsului. Și bineînțeles, asta a fost uh, preluată și, de, și în deciziile noastre, fiindcă dacă există o diferență, trebuie să fie raportată, chiar dacă această diferență este mică. S-a pus și întrebarea uh, de ce s-a făcut uh, acest studiu doar cu 19 state membre și de ce nu am uh, strâns uh, produse de peste tot. Înainte de a începe acest exercițiu, am discutat cu statele membre și am căzut la un acord ca procedura de um, eșalonare să fie să respecte regulile controlelor oficiale. Din acest motiv, uh, i-am uh, am invitat autoritățile oficiale de control, autoritățile competentele din, competente din statele membre să participe la acest proces. Din păcate, însă, nu toate uh, au dat curs aceste invitații și pentru anumite produse despre care ați, la care ați făcut și dumneavoastră referire, o marcă privată, Uh, veți găsi um, acest produs doar în anumite state membre unde operează acest, uh, um, acest uh, um, lanț de, lanț de alimente. Astfel că acestea sunt um, punctele cele mai importante în ceea ce privește acest aspect, ceea ce ține de competența Institutului Comun de Cercetare și de rolul meu acolo. Mulțumesc! S-au adresat uh, câteva întrebări privind uh, analiza economică și uh, s-a pus întrebarea de ce Republica Cehă nu a fost inclusă aici. Da, a trebuit să mm, luăm niște decizii în ceea ce privește includerea țărilor, a căror țări să includem, dar fiindcă nu aveam decât un, o cantitate limitată de resurse, experții sunt costisitori, deci a trebuit să mm, selectăm numai anumite state membre. Am încercat să să acoperim geografic toată Uniunea Europeană și să ținem cont și de mai multe caracteristici socioeconomice. În uh, aceste alegeri, bineînțeles, mi-a părut și mie rău că nu am putut include mai multe state membre, dar așa au stat lucrurile. Apoi s-a adresat o întrebare cu privire la rezultatele preliminare. Când vor fi acestea disponibile? Ei bine, acestea vor uh, fi disponibile la jumătatea lunii decembrie, atunci. Cred că numai două întrebări au fost uh, legate de acest subiect. Dat fiindcă nu avem prea mult timp la dispoziție, o să ne oprim aici. Of course, yes. I have the, uh... Da, mai avem uh, am înțeles că reprezentantul DigiJust uh, uh, vrea să facă un comentariu. Mulțumesc, sunt Blanca Rodriguez uh, de la DigiJustice. Uh, s-au adresat uh, întrebări cu privire la um, la directiva privind modernizarea și modul în care se ține cont de acest fenomen al calității duble. După cum uh, vă amintiți, uh, propunerea um, nu vrem să punem uh, calitatea dublă pe o listă neagră, fiindcă considerăm că nu este o situație neagră sau albă, lucrurile nu sunt atât de clare, există unele diferențe din motive obiective, cerințe la nivelul național sau um, disponibilitatea materiilor prime și eh, trebuie să um, abordăm acest subiect pentru ca, care să care să permită statelor membre și consumatorilor să evalueze produsele de la caz la caz. Asta a propus Comisia și a fost adoptat de eh, colegiuitor, de Parlament eh, și de Consiliu și va fi confirmat luna aceasta. Acesta va fi uh, adoptat. Am început deja să ajutăm statele membre să pună în aplicare aceste uh, prevederi uh, și vom organiza um, ateliere cu statele membre, dar la, și la nivel bilateral, fiindcă unele state membre, pe bună dreptate, doresc să anticipeze includerea în legislația națională și aplicarea acestor prevederi și deci colaborăm cu ele. Și una dintre caracteristicile acestor prevederi și asta ține de uh, legislația privind uh, um, uh, protecția consumatorilor. Și se spune că Um, atunci se vor spune că trebuie să existe uh, diferențe semnificative între produse. Și uh, unii dintre dumneavoastră ați întrebat pe bună dreptate cum, ce înseamnă semnificativ. Nu vreau să intru acum în termeni juridici, dar uh, există caracteristici specifice în legislația prin protecția, privind protecția consumatorilor și în ceea ce privește practicile comerciale, în ceea ce privește acest uh, Um, acest cuvânt semnificativ. Semnificativ înseamnă dacă această diferență afectează decizia consumatorului de a cumpăra sau nu a cumpăra produsul. Deci dacă ar fi știut consumatorul că acest produs uh, avea o diferență semnificativă față de, um, um, față de o, o o uh, marcă similară ar mai fi cumpărat produsul. Asta trebuie să fie evaluat de autoritățile naționale și pentru a ajuta autoritățile naționale să facă această evaluare, s-a ă, pus la punct această metodologie pe care v-au explicat-o colegii de la JRC, ea va juca un rol foarte important ă, în acest sens și ă, mai mult va exista și această fază de testare și de testare senzorială și sperăm că acest instrument va ajuta foarte mult statele membre. Dar dacă dacă s-ar dovedi că acest instrument nu funcționează în aceeași directivă, avem o clauză de revizuire care, se poate, care poate fi activată de către Comisie la 2 ani după uh, aplicarea directivei pentru a evalua cum funcționează. Doamna uh, Gephardt a făcut referire la aceasta și dacă nu funcționează cum trebuie, ar trebui să ne gândim la posibilitatea de a pune pe lista neagră, deci de a interzice aceste practici. S-a adresat o întrebare doamnă președinte, și despre organizațiile de consumatori, ce facem pentru a le ajuta să ne ajute să punem în aplicare aceste prevederi și de a controla mai bine acest fenomen al calității duble și la ora actuală punem în aplicare un proiect pilot al Parlamentului European în acest sens pentru a ajuta organizațiile de consumatori să facă față acestei chestiuni, să facă schimb de bune practici, să facă schimb de experiență. Nu pot să vă spun mai mult despre acest proiect, uh, fiindcă am publicat un termen, uh, am publicat uh, o cerere de oferte și termenul limită este astăzi, 6 noiembrie, deci nu pot să vă spun acum cine va, cine va fi ales și ce vom face dar uh, vor fi și alte ocazii să discutăm acest, acest subiect la dumneavoastră în comisie. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru um, uh, aceste informații și asta arată că este un subiect uh, care este extrem de important pentru mulți dintre membrii comisiei noastre și uh, vom urmări de aproape acest subiect, să vedem cum evoluează lucrurile, fiindcă e extrem de important pentru noi toți. Ar trebui acum totuși să uh, încheiem, doamna Șanazova, foarte pe scurt, vă rog. Vreau să vă întreb dacă putem avea rezultatele despre care s-a vorbit, uh, care, au, care vor fi publicate în comisie, deci uh, pot să ajungă și la noi rezultatele. Putem să avem noi rezultatele, dar să fim primii care, la care ajung rezultatele? Da, Vă putem trimite uh, rapoarte cu rezultate, da, sigur, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, ar fi foarte util acest lucru. Și acum, uh, în încheiere, vreau să vă spun că mai avem o întâlnire pe 4 decembrie și vreau să le mulțumesc oaspeților noștri pentru această discuție și pentru prezentările rezultatelor. Vă mulțumesc, iar acum avem o reuniune a coordonatorilor care începe peste două minute. Deci, uh, dacă nu...